morning, dear colleagues. Let's resume our work. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să ne reluăm activitatea. Ieri am avut o ședință de după masă, după, urmată de un seminar privind viitorul acord între Regatul Unit și Uniunea Europeană, capitole care țin de portofoliul nostru. Acum avem alte puncte pe ordinea de zi. La 11.50 votăm. Așa că va trebui să stăm cu ochii pe ceas. Să nu uităm să ne aducem cartele de vot. Așa că vă rog să trimiteți după ele dacă nu le aveți. Și apoi Sperăm să avem mai mulți colegi prezenți în sală. ca să putem vota la 11.50. Dar acum trecem la punctul 7, situația negocierilor și apoi în aplicarea acordurilor și aranjamentelor de readmisie. Avem o prezentare a comisiei, după care vom da cuvântul coordonatorilor și raportorilor și raportorilor din umbră care se ocupă de aceste chestiuni. Comisia ne-a trimis o informare în scris privind negocierile în desfășurare și de asemenea privind punerea în aplicare a acestor acorduri de readmisie. e nevoie de a monitoriza acest proces de negociere a acordurilor cu statele terțe. Prin urmare, în această dimineață ne va vorbi doamna Pariat. Appointment as DG Home on behalf of all of us members of the pe care o felicităm. Vă urăm toate cele bune toate cele bune, după cum spuneam în anii ce vin. Vă rugăm, aveți cuvântul. Dear Chair, thank you very much and thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi să vă vorbesc și mulțumesc pentru felicitări. Cred că o să am nevoie de sprijin în această nouă funcție a mea și contez pe dumneavoastră să ne ajutați în munca noastră pe aceste dosare atât de spinoase. Pentru prima dată am ocazia să vorbesc, dar sunt persoane cunoscute mie în, în sală, o plăcere să vă revăd. Aș dori să încep prin a vă spune că doresc să cooperez de aproape și condiții bune cu dumneavoastră. Sunt dispus să vin uh, de ori câte ori va fi nevoie în fața dumneavoastră pentru a discuta împreună lucrurile ce trebuie discutate, pentru că intenția noastră este să fim extrem de transparenți și să oferim uh, toate explicațiile necesare, ținându-vă în același timp la curent cu toate evoluțiile. Astăzi uh, discutăm o chestiune extrem de, de problematică, returnarea celor care nu au dreptul să stea pe teritoriul Europei și obligația statelor de origine de a-i reprimi. Experiența ne spune că e nevoie să avem o abordare cuprinzătoare atunci când e vorba de provocările prezentate de fenomenul migraționist. Uniunea Europeană are o abordare bazată pe valori comune și pe responsabilități comune care vizează cauzele inițiale ale migrației ilegale, 224 de programe finanțate de Fondul pentru Africa. Acestea au primit aprobare, o sumă totală de 4,4 miliarde de euro. Am îmbunătățit sau am încercat să îmbunătățim gestionarea fenomenului migraționist, să combatem traficul de persoane și să salvăm vieți. Se estimează că mai bine de 626.000 de persoane au fost salvate și mai bine de 3.000 de persoane în deșertul nigerian din 2015 încoace. Uniunea Europeană oferă și alternative migrației ilegale, oferind posibilități legale de migrație și relocalizare. Mai bine de 67.000 de persoane au fost relocalizate în state membre ale Uniunii Europene din 2015 încoace. Și de asemenea dorim să abordăm chestiunea nevoilor speciale ale celor care au fost siliți să-și părăsească țara din cauza persecuțiilor politice sau religioase. Atunci când resortisantul unui stat terț nu îndeplinește condițiile de acordare a protecției internaționale sau nu are drept de reședință, acesta trebuie să fie returnat în condiții demne. Pentru a face acest lucru avem nevoie de proceduri eficiente de azil și returnare și trebuie să ne asigurăm în același timp că statele terțe cooperează pe chestiunea readmisiei. Dacă migranții sunt necooperanți sau își distrug pașapoartele pentru a nu fi trimiși înapoi acasă, atunci statele membre contează pe cooperarea statelor terțe pentru a putea identifica pe acești indivizi. Readmisia este o obligație conformitate cu legislația internațională și de aceea nu e nevoie de un acord sau un aranjament special în acest sens. Însă atunci când cooperarea nu funcționează, poate fi util să confirmi acest angajament din partea unui stat terț în forma unui angajament cu proceduri clare. În opinia mea, este de asemenea important să ne reamintim că legislația europeană spune că aceste returnări pot să aibă loc doar după efectuarea unei investigații minuțioase a fiecărui caz în parte. Există jurisprudență europeană și națională care oferă garanții juridice persoanelor returnate, inclusiv o evaluare a riscurilor cu care acestea se confruntă la întoarcere. În 2018, Comisia a propus o revizuire a cadrului juridic în direcția eficientizării acestuia cu asigurarea respectării de pline a drepturilor omului în continuare. În prezent avem 23 de instrumente de readmitere gestionate în cooperare cu statele terțe și cu statele membre, 17 acorduri și 6 aranjamente mai precis. După cum vom discuta mai târziu, dacă Parlamentul își dă consimțământul, curând vom avea un acord suplimentar și cu Belarusul. Stimați europarlamentari, sunt convinsă că ați putut să consultați eh, materialul pe care vi l-am trimis recent în legătură cu situația negocierilor și a în aplicarea acestor acorduri. De la ultima discuție pe această temă, din iunie 2018, Comisia a continuat să facă tot ce a stat în putere pentru a angaja un dialog sau negocieri structurate cu statele terțe. Însă, de atunci încoace, nu s-a încheiat niciun alt instrument. Continuăm uh, și cu punerea în aplicare a acordurilor și aranjamentelor existente. Avem 22 comisii de readmisie și 20 și ceva de grupuri comune de lucru. În ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor și aranjamentelor existente. cooperarea cu statele din Balcanii Occidentali, care beneficiază de liberalizarea vizelor. Această cooperare continuă să fie pozitivă, să meargă bine. Statele din parteneriatul estic, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova și Ucraina, au și ele medii ridicate de returnare în ultimii ani. Există probleme operaționale cu Rusia, dar rata de returnări și pe relația cu Rusia s-a îmbunătățit semnificativ. Autoritățile din Sri Lanka, din Colombo, cooperează în general în materie de readmisie, însă asta nu a dus la o creștere a numărului propriu-zis al returnărilor. Sperăm că odată ce modernizăm uh, uh, platforma electronică, gestionarea cazurilor se va îmbunătăți simț- simțitor. Pakistanul, care rămâne o țară de origine importantă, calendarele nu sunt respectate și refuzurile pe care le primim nu sunt întotdeauna bine justificate. Sistemul finanțat de Uniunea Europeană, accesibil până acum uh, uh, către patru state membre, a îmbunătățit oarecum situația. În prezent, colegii discută cu Pakistanul o extindere a sistemului la toate statele membre în ceea ce privește cooperarea cu Turcia și acordul de readmisie cu Turcia. Turcia spune ferm că nu va aplica dispoziția privind resortizanții statelor terțe până nu li se acordă liberalizarea vizelor. În ceea ce privește readmiterea propriilor cetățeni, cooperația, cooperarea se desfășoară în bilaterală cu statele membre. E foarte greu să facem, prin urmare, o, o, o cuantificare cantitativă a volumului acestei cooperări. Comisia sublinează nevoia de a aplica acordul în toate dispozițiile acestea și în relația cu toate statele membre. A crescut foarte mult uh, numărul sosirilor pe frontiera terestră greacă Comisia a făcut un apel la Turcia să reia cooperarea în temeiul protocolului existent. Capul verde, rata de returnare redusă, dar cooperarea s-a îmbunătățit în mod semnificativ. Capul verde este singurul stat african cu care avem un acord de readmisie. Cooperarea cu Etiopia a fost dificil în primul an, însă angajamentele asumate de autoritățile de acolo uh, se așteaptă să înceapă să aducă rezultate. Coasta de Filde și începutul a fost modest, cu puține cazuri prezentate de statele membre, dar dinamica a evoluat pozitiv. Și cu Guinea avem exemple de bună practică și avem o relație bună, cel puțin în ceea ce privește acele state care au decis să se angajeze cu acest stat în cadrul aranjamentului existent, chiar dacă numărul de returnări rămâne limitat. Gambia e un caz aparte, soluții bune, în materie de identificare și returnare au fost identificate în, încă din 2018, dar autoritățile în martie 2019 au introdus un moratoriu privind returnările din Uniunea Europeană din cauza capacităților limitate existente. Comisia și statele membre continuă dialogul cu autoritățile din Gambia și există câteva proiecte menite a spori capacitățile existente în teren acolo. Ceea ce privește alte aranjamente, Relația cu Afganistanul a uh, mers foarte bine, ducând la o reducere a volumului migrației din Afganistan și facilitând procesul de uh, returnare și integrare. Pe ansamblu, statele membre sunt mulțumite de modul în care acest acord a fost pus în aplicare. Apoi, în ciuda numărului relativ redus și a întârzierilor mari registrate, statele membre evaluează pozitiv și cooperarea cu Bangladeshul, și angajamentul politic ferm care presupune punerea în aplicare a procedurilor standard. M-aș referi acum la negocierile în desfășurare în prezent. Avem negocieri cu China, în paralel cu negocierile privind suspendarea vizelor. Aceste negocieri merg foarte lent. Cu Tunisia și Nigeria s-au făcut ceva progres în 2018 pe plan tehnic, Însă discuțiile au fost sistate în 2019 din cauza alegerilor din aceste state. Deci nu s-a stabilit o dată pentru redemararea negocierilor. Negocierile cu Maroc ar putea să reînceapă în viitor ca parte a relației de cooperare dintre Uniunea Europeană și Maroc în contextul parteneriatului strategic. În ceea ce privește provocările viitorului, Trebuie să continuăm negocierile cu statele terțe și de asemenea să asigurăm în etapa ulterioară o punere în aplicare de succes. Abordarea europeană presupune un parteneriat echilibrat, asta în interesul statelor vizate. Însă, dacă dorim cooperare de plină, trebuie să mobilizăm toate instrumentele existente, după cum a subliniat în repetate rânduri Consiliul European, referindu-se în principal la politicile de dezvoltare economică și uh, cele privind regimul vizelor. Modificarea codului de vizelor, uh, care intră în vigoare în câteva zile, face o corelație directă între nivelul de cooperare în materie de readmisie cu politica de eliberare a vizelor permițând uh, anumite marge de flexibilitate în aplicarea anumitor dispoziții în funcție de nivelul de cooperare arătat de statul terț respectiv. Acesta este un important pas înainte care ne oferă un instrument suplimentar pe lângă cele care funcționează deja în direcția stimulării readmisiei, cum avem platforma de gestionare a cazurilor, uh, schimbul de ofițeri de legătură, atelierele de formare, pentru personalul implicat în procedurile de readmitere. Experiența ultimelor ani ne arată că o monitorizare constantă și o comunicare permanentă, combinate cu un sprijin constant, sunt extrem de importante dacă dorim rezultate concrete în teren. Însă, esențiale sunt stimulentele relevante și contez pe sprijinul dumneavoastră în lunile ce vin în contextul acestei abordări holistice ale a noastre, pentru că trebuie să facem mai multe lucruri în relație cu statele terțe pentru a crea un parteneriat solid și trebuie de asemenea să cooperăm cu statele membre pentru a avea aranjamente ferme. Curând, Comisia va prezenta un nou pachet privind uh, azilul și returnările. Și readmisia va fi parte a acestui pachet. Am să mă opresc aici și acum aștept cu mult interes întrebările dumneavoastră și am alături și pe colegul meu pentru informații suplimentare, pentru că, după cum știți foarte bine, am fost recent numit în această funcție. O să încerc să vă răspund cât de detaliat pot, dar am încă nevoie de sprijin tehnic. Vă mulțumesc mult, mulțumim foarte mult, domnule Pariant, vă urăm toate cele bune. Acum trecem la colegii care doresc să intervină. Mai întâi coordonatorii, ca de obicei, și apoi restul colegilor Cred că o chestiune importantă aici, când vorbim de returnări și re- readmitere, ține de un, un adevăr fundamental. Trebuie să combatem știrile false, minciunile, distorsionările care împiedică nu doar înțelegerea, ci și gestionarea acestui fenomen. Nu e adevărat că fenomenul migraționist a scăpat de sub control și că migranții invadează Uniunea Europeană. Cifrele sunt în scădere. Chiar și la, la pe vârful de pantă fenomenul era gestionabil. că dacă n-ar fi fost, ar fi existat o, o, o reacție europeană. Însă, în ciuda legislației pe care noi am adoptat-o, în ciuda ce spune tratatul de la Lisabona și tratatul de funcționare a Uniunii Europene, care, eh, pe care se bazează sistemul comun european de azil, nici atunci, în 2015, n-am fost într-o situație de criză reală și de atunci eh, cifrele scad și returnările sunt mai numeroase decât intrările ilegale. Asta înseamnă că pe ansamblu avem scădere demografică în termeni absoluți și în termeni relativi. Acesta este adevărul. Și e important să nu uităm acest lucru. Dacă vrem să avem într-adevăr o discuție argumentată dincolo de demagogie, dincolo de percepții eronate și dincolo de minciuni. Haideți să mergem acum mai departe și dau cuvântul coordonatorilor. domnul Lenners din partea PPE. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru ce ne-ați spus dumneavoastră în legătură cu situația actuală dar în perspectiva noastră, a grupului nostru, returnările sunt deosebit de importante, pentru că aici intervine și protecția internațională, care deseori nu poate fi invocată și tot sistemul de azil din Europa este amenințat, de aceea eficiența trebuie să crească și suntem un pic îngrijorați că ultimele acorduri de readmisie sunt uh, cele din 2014. Suntem îngrijorați așadar. E bine și ne bucurăm că se cooperează bine cu vecinii din uh, Est, foarte bine. Pe de altă parte, ne preocupă preocuparea cu vecinii noștri din Sud. Domnul președinte ne-a îndemnat să evocăm uh, cifre concrete mai bine de 2000 de persoane în ianuarie 2019 au intrat din Algeria și Maroc, țări cu care avem recunoaștere și protecție internațională. N-am reușit din aceștia să uh, îi întoarcem decât 33% în cazul Marocului și 21% din algerienii intrați pe teritoriu. Deci unul din cinci algerieni intrați ilegal în Europeană vor rămâne pe teritoriu pentru că avem proceduri și trebuie să fie emise hotărâri de justiție și așa mai departe. Eu zic că trebuie să continuăm să lucrăm în acest sens. Întrebarea este cum să o facem. În primul rând, trebuie să îmbunătățim uh, directiva privind uh, returnările și cred că aici, în Parlamentul nostru, exact asta trebuie să facem, să accelerăm puțin cadența, să ne asigurăm că avem și buget pentru ca și uh, asta să facă returnările mai eficiente. Bineînțeles că este loc și de mai bine în multe, țări, în multe relații bilaterale cu aceste țări. Nu știu cât de mult puteți să intrați în detaliu, dar în cadrul uh, acordului de la Cotonou și a cooperării cu țările din ACP, țările s-au angajat să se returneze oamenii uh, ilegali uh, aflați pe teritoriul UE. E vorba aici de niște angajamente bazate pe reciprocitate și nu înțeleg de ce această parte din acordul de la Cotonou n-a putut fi până acum pus în aplicare sau monitorizată uh, până acum. Se negociază ceva nou în acest sens? Știm că avem uh, negocieri în curs pentru întregul acord, pentru începând cu anul acesta, 2020. Cum va arăta acest nou parteneriat uh, și cum vom negocia noi acele prevederi legate de returnări și readmisii care se poate să fie într-adevăr uh, respectate în practică, pentru că dacă se uh, invocă acorduri internaționale pe care nu le putem respecta, care mai este valoarea lor, doamna Zipel. Mulțumesc foarte mult! Doamna Pariat, vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Domnul Lenars ne-a spus numai ce, că există situații când oamenii uh, nu primesc statutul de azilant, dar uh, primesc totuși uh, un permis de ședere invocându-se o serie de chestiuni legate de drepturile omului. Vreau să vă întreb în ce măsură asta face parte din negocieri atunci vorbim despre acordurile de readmisie și ce garanții există ca să ne asigurăm că aceste drepturi chiar sunt respectate în țările respective. Și când vorbim despre aceste acorduri de readmisie cu Marocul și cu alte țări, mă întreb dacă nu sunt uh, și alte aspecte de luat în calcul, astfel încât aceste țări să fie mai dornice de a lucra pe dosarele de readmisie. Deseori vorbim despre căi juridice legale, așadar, pentru o protecție acestor oameni. Ați vorbit despre 60 de ca- 77.000 de cazuri de re uh, localizare din 2017, 2016 în patru ani, așadar, în fiecare an, mai bine de 16.000 de persoane au fost astfel relocalizate, adică mai puțin de 800 per stat membru. Așadar, asta să fie oare contribuția noastră la această provocare a migrației și azilului? Ar fi mare păcat să fie așa lucrurile, pentru că cere mult mai mult altor țări din lume și atunci trebuie cumva ca sistemul să fie îmbunătățit pentru a accepta aceste provocări. Finanțările. Avem informații legate de returnare și reintegrare în țările de origine unde se cheltuiesc între 2014 și 2020 până la 940 de milioane de euro. Aceștia sunt banii uh, afectați. Nu știu, dincolo de această sumă, în mod absolut, vreau să vă întreb uh, cât se cheltuiește pe alte părți ale amifului acestui fond, inclusiv procedurile de azil și de integrare de asta dată în țările europene. Și o ultimă întrebare, ca să uh, ne asigurăm că vorbim aceeași limbă în ce privește returnarea. Având în vedere cifrele pe care le-ați menționat aici, da, ați vorbit numai despre returnările în țările de origine ale persoanelor, nu returnări în țările de primă intrare în uh, Europa sau în orice altă țară europeană. Doamna Endveld, mulțumesc foarte mult Uh, Doamne președin... Domnule președinte, doamnă Pariat, vă mulțumesc și dumneavoastră este clar că un sistem de returnare funcțional uh, este unul deosebit de important pentru că, bineînțeles, dacă s-a trecut prin procesul de depunerea de cerere și așa mai departe, nu putem să permitem unei persoane să rămână pur și simplu pe teritoriu. Contează cum merge procesul, și calitativ și cantitativ, bineînțeles. Am câteva întrebări în primul rând, în ceea ce privește statutul juridic sau legal al acestor acorduri, pentru că, dacă am înțeles eu bine, nu avem decât 16 acorduri oficiale de readmisie, pe când celelalte se numesc mai mult aranjamente sau protocoale și mai departe. Vreau să vă întreb care este temeiul juridic al acestor acorduri și dacă acestea sunt eventual uh, examinate de către Curtea Europeană de Justiție sau există alte garanții care pot fi invocate, având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale. În ceea ce privește monitorizarea și reintegrarea, aș uh, cita un uh, fragment dintr-un raport al organizației Salvați Copii, e vorba de o întoarcere a unui copii întorși în Afganistan, numai 3, la 4, 3 pătrimi din copiii intervievați uh, la întoarcerea în Afganistan uh, au spus că nu se simt în siguranță acolo, corupție, violență, s-au dus înapoi în Afganistan singur s-au escortați uh, de către poliție și doar 3 din 53 de acești copii au beneficiat de un program de reintegrare și din cei care au mers în Europa la școală, mult mai puțin au fost școlarizați în Afganistan și mulți dintre ei au uh, ajuns la acte de uh, violență care au fost, la care au fost supuși victime, ca victime așadar și apoi uh, zi, discriminare. Mulți dintre aceștia au spus totuși că nu-și doresc să se reîntoarcă în Europa. În aceste condiții, cum poate condiția să spună că această situație este una durabilă? Și ce monitorizare faceți dumneavoastră? Mie nu mi se pare că avem aici un caz care demonstrează că Comisia chiar monitorizează situația persoanelor returnate în aceste zeci de țări de care vorbim în cazul Afganistanului. Cred că uh, putem să invocăm uh, situația specifică a fetelor. Și atunci, cum monitorizați situația? Vi se pare că este una uh, Uh, uh, demnă pentru aceste persoane și apoi cooperarea cu Turcia. Am investit foarte mult în relația cu Turcia când vine vorba de returnări și așa mai departe, însă, pe ansamblu, în ultimii ani, foarte puține persoane au fost uh, luate înapoi, ca să zic așa, de către Turcia. Chiar a meritat acest efort? Iată, acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc, doamna Tic. Vreau să salut aici uh, prezența doamnei Pariat. Aștept cu nerăbdare să cooperăm în anii uh, care vin. Prezentarea dumneavoastră mi s-a părut uh, impresionantă uh, și vă laud pentru ea, însă subiectul este, bineînțeles, unul deosebit de complicat ce facem cu cooperarea cu țările terțe, ea pare să fie prioritizată față cooperarea cu țările de origine. Din 2007, Comisia, în evaluarea respectivă, a solicitat ca să se concentreze mai mult situația pe cooperarea pe, cu țările, în țările de origine. Um, pentru că sunt mai puține riscuri de încălcare ale drepturilor a persoanelor, condițiile în care oamenii se întorc în țările lor proprii. Uh, Consiliul însă nu se concentrează pe asta. Vedem că tot mai multe acorduri de readmisie sunt invocate și încheiate în țările, cu țările de tranziție. Din păcate. Și atunci mă întreb de ce stau lucrurile așa. În acordurile de readmisie statele membre nu sunt obligate ca, în primul rând, să cerce să returneze oamenii în țările de origine. Mai întâi, vi se pare logic, n-ar trebui să fie obligație juridică ca întâi să se uh, încerce trimiterea persoanelor înapoi în țările de origine la începutul procesului. Țările membre uh, pot să recurgă la aranjamente uh, informale și respectiv um, formale. De ce să nu se oblige statele membre să um, treacă mai întâi prin acordurile formale, oficiale de readmisie? și apoi să se exploreze căile informale și parteneriatele mai informale despre care și dumneavoastră ați vorbit. Da, se folosesc toate pârghiile necesare, însă să nu uităm analizele de, analizele de risc pentru că deseori oamenii rămân blocați în țări de tranzit și nu au posibilitatea de a obține un statut de azilant. Nu cumva trebuie să se facă un, o analiză de risc înainte de a se recurge la cooperarea respectivă și să se știe care este riscul la adresa respectării drepturilor omului în acest gen de cooperări informale și asta de dragul transparenței, printre altele. Încă trei observații pe scurt, ca și doamna Inveld, am și eu o întrebare. Problema și situația copiilor extrem de uh, îngrijorătoare în cazurile de uh, readmisie. Bineînțeles că prioritatea ar trebui să fie mereu interesul uh, uh superior al copilului și în ce privește finanțarea UE, fondul, uh, fondul respectiv pentru Turcia și acordul nostru cu Turcia, am aflat că americanii i-au promis lui Erdogan să trimită bani și ajutor, ajutor financiar pentru a clădi un centru de uh, recepție a migraților uh, migranților în nordul Siriei. Aveți vești despre asta? Uh, având în vedere situația de la frontiera respectivă. Mulțumesc! Dragi colegi, știți că nu-mi place să întrerup pe nimeni atunci când ia cuvântul, însă vă rog să nu uitați că avem totuși uh, multe puncte pe ordinea de zi în această dimineață. Discutăm, bineînțeles, uh, un subiect deosebit de important. Comisia ne-a prezentat o serie de cifre uh, și o situație a negocierilor uh, în ce privește returnările și readmisiile, eforturile respective ale UE, uh, așa cum și statele membre au propriile lor acorduri bilaterale în materie, însă vreau să vă spun că nu trebuie să uităm un alt subiect, punctul 8 acordul dintre UE și Republica Belarus Aici avem o prezentare a colegului Petar Vitanov și să nu uităm nici la punctul 9, acordul dintre UE și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor, pe care ni va prezenta doamna Pariat de asemenea. De aceea, vă rog, haideți să ne concentrăm în intervențiile noastre, să fie ele subcinte și după coordonatori, când dau cuvântul colegilor, vă rog frumos să nu zăbăviți prea mult la microfon, pentru că avem, bineînțeles, și raportul doamnei Zipper, mai apoi e vorba de probe, un subiect deosebit de delicat. Avem apoi și vot electronic după ave, prezentarea raportului pe 2019 privind piețele drogului, drogurilor în UE. Domnul de la Europol ne va prezenta, acesta este directorul. Deci, mi se pare absolut extraordinar această ordine de zi atât de încărcată. Nu putem să acordăm totuși patru minute fiecare fiecarei persoane. Domnul de la ISHID. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, însă câteva comentarii pentru dumneavoastră, domnule Lopez Aguilar. Am economisit enorm de mult timp dacă dumneavoastră nu ați face comentarii tot timpul referitor la cum putem economisi timpul. Ar fi mai bine să ne concentrăm pe ordinea de zi dacă, bineînțeles, președintele s-ar limita la a conduce ședința. Nu cred că dumneavoastră puteți să-mi spuneți mie care e adevărul uh, și cum stau lucrurile. Um, într-adevăr, apogeul crizei migra, migranților a ajuns, uh, s-a produs în 2015, um, dar totul a fost de fapt o minciună. De ce doamna Merkel a deschis frontierele? Pentru că situația în Ungaria um, nu mai putea Ungaria nu mai putea controla situația de acasă, iată de ce am lăsat să treacă teroriști cu multiple identități. Haideți așadar să nu uh, ne mai amăgim că Uniunea Europeană a reușit să controleze criza migratorie în 2015-2016 și grație acordului cu Turcia, pentru că lucrurile nu au stat deloc așa. Doamnă Pariat, am o întrebare pentru dumneavoastră. Există studii referitor la felul în care migranții legali eh, au fost relocați. Eh, e vorba de 57.000 din 2015. Dacă aceștia sunt prezenți în continuare în țările în care s-a făcut relocarea sau dacă între timp au migrat înspre alte țări europene și dacă ne puteți da mai multe date concrete în acest sens, despre ce țări e vorba, câți oameni au uh, preluat fiecare în cadrul programelor de relocare. Vă mulțumesc. Your representatives, Mrs. Wisniewska, it'll be you. Mhm. Doamna Sfeșca de la ECR, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna director. Am ascultat uh, o prezentare foarte interesantă. ECR-ul nostru sprijină politicile de returnare ale migranților ilegali în țările terțe. De asemenea, suntem în favoarea începerii um, lucrărilor uh, pentru modificarea directivei privind returnările. Vă mulțumesc foarte mult! Da, a fost într-adevăr foarte uh, scurtă uh, intervenția de la GUE, doamna Bjork. Mulțumesc! primul rând vreau să mulțumesc pentru documentele pe care le-am primit. Ele sunt extrem de amănunțite. Fără acestea ne-ar fi foarte greu să uh, ne jucăm rolul nostru în Parlamentul European și vă mulțumesc. Aș spune câte ceva ca ecou la cele menționate de către colegi. Trebuie să spun că uneori când vorbim despre returnări, mi-ar place ca statele membre și instituțiile UE să fie măcar uh, la fel de uh, uh, entuziaste și organizate când vine vorba de admisiile pe teritoriul UE. Da. Unii doresc să facă o corelație între legitimitatea sistemului de azil și nivelul returnărilor, pe de altă parte. Nimic nu sprijină această ipoteză. xenofobia și orește dezumanizare um, a sistemului nostru de azil uh, domină, din păcate. Sunt lucruri pe care, vă spuneam, colegii deja le-au ridicat, inclusiv doamna Invelt. E vorba de Afganistan și întoarcerea copiilor. Mulți am citit acest raport de la Salvați uh, care ne dă exemple și cazuri clare, care arată foarte clar că Afganistanul nu este o țară unde uh, putem să trimitem înapoi uh, copiii. Asta este ideea principală. Pentru țara mea, Suedia, aceasta este o chestiune foarte serioasă îi scoatem pe copii din școli, de, de pe lângă familiile lor și prietenii lor, îi trimitem înapoi în Afganistan, într-o țară extrem de nesigură. Au fost și niște proteste. Sperăm că situația totuși se va calma, însă uh, nu putem să închidem ochii. Raportul ne arată de ce. Încă ceva, e vorba de cooperarea cu Turcia. Având în vedere uh, puținele persoane deja returnate, oare merită toți banii cheltuiți? Să nu mă înțelegeți, eu nu să fac apologia uh, sistemului, dar uh, totuși lui Erdogan i-am dat apă la moare foarte mult în acest context. Multă legitimitate a meritat oare? Și răspunsul cred că este la fel de clar. Nu, nu a meritat absolut deloc. Mulțumesc, doamna Bjork. Acum, văd că domnul Tudorache a ridicat mâna. Vă rog, pe scurt, dacă se poate, apoi îl avem pe domnul Vitanov. Acum doriți să uh, interveniți? Da, înainte de Belarus, domnul Tudorache și apoi Vitanov, dar nu uitați. Vom discuta despre Belarus și vize și așa mai departe. Îi avem pe cei doi raportori, bine cunoscuți, vă rog, pe scurt. We'll be very short. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu cu poate de succint. Știți că nu pot fi imparțial când vine vorba de acest subiect. Am fost în de cealaltă parte a frontierei, aș putea spune când vine vorba de acest subiect, nu pot decât să felicit pe doamna Pariat pentru că a luat, a acceptat acest post, nu e deloc ușor. În al doilea rând vreau să spun câte ceva despre acest pact privind migrația. Spuneați că readmisia va face parte din acest uh, acord privind migrația. Dacă readmisia și returnarea nu este echilibrată cu uh, alte inițiative, posibilitățile de negociere cu aceste țări sunt destul de limitate. La ora actuală, ca recomandare, când uh, luați legătura cu capitalele privind uh, acest uh, pact pentru migrație, luați discutați serios despre căile legale de migrație și ce sunt dispuse să facă în acest sens fără posibilitatea unei migrații legale, nu avem șansa unor negocieri de succes cu țările terțe. Domnul Vitanov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă Pariat, pentru informațiile amănunțite. Am să încerc să fiu succintă, succint câteva observații și un comentariu general. Vorbeați despre acordul uh, UE-Turcia de readmisie. Aș dori aici să primim mai multe informații Mă refer la faptul că Turcia a comunicat că nu va pune în aplicare dispozițiile referitoare la cetățenii țărilor terțe până când nu li se va acorda liberalizarea vizelor. Ne puteți uh, spune mai multe referitor la cum stau lucrurile acum cu procesul pentru liberalizarea vizelor având în vedere că acest acord care intră în vigoare săptămâna viitoare introduce un sistem unde Uniunea Europeană prevede adoptarea unor măsuri uh, legate de eliberarea vizelor pentru a influența țările terțe. Care ar fi atunci impactul asupra acordului cu Turcia și asupra procesului liberalizării vizelor cu această țară? Ne puteți da de asemenea mai multe informații referitor la acordul cu Marocul? Se ia în calcul relansarea negocierilor, de ce depind acestea. Și în comentariu general, cred că Parlamentul ar trebui să fie implicat uh, intens și să fie informat în permanență referitor la evoluția acordurilor de readmisie. Și aici mă alătur doamnei Strig. Atunci când e posibil, ar trebui să se încheie acorduri formale în locul unor uh, înțelegeri informale, dând dovadă de respect de plin pentru libertatea cetățenilor și demnitatea lor. Mulțumesc că nu văd să mai există alți colegi care să dorească să ia cuvântul. Doamnă Pariat, pot să vă spun că începeți cu mult elan. Ați primit, ați fost bombardată cu întrebări punctuale. Vă propun să răspundeți acum după care vom uh, mai uh, avea o rundă de întrebări și răspunsuri, după care trecem la raportul domnului Vitanov pentru acordul cu Belarus și uh, raportul domnului Huc privind eliberarea vizelor. Dacă sunteți de acord, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Am să încerc să răspund la toate, dacă nu, am să îl rog pe colegul meu să vă dau mai multe amănunte. În ceea ce privește cooperarea cu vecinii noștri, întrebarea din partea domnului Leonard, întrebarea privind uh, Algeria, Maroc și altă întrebare legată de arocul, acordul cu Marocul. Da, trebuie să muncim la acest capitol. Intenționăm să facem acest lucru, mai ales uh, cu Marocul. Ce intenționăm să facem, comentariu cu caracter general mai degrabă, avem nevoie de o abordare mai amplă în ce privește relația noastră cu țările terțe și să includem, dincolo de subiectele legate de migrație, subiecte cu caracter mult mai amplu referitor la colaborarea noastră. După cum știți, negocierile cu Marocul au fost blocate timp îndelungat. Putem acum relua negocierile în cadrul unui acord mult mai amplu de parteneriat. Aceste acorduri de parteneriat pot fi integrate în aceste dezbateri de asemenea, urmând um, un, um, o dezbatere, o negociere mai echilibrată. Vorbeați de acordul de la Cotonou și eu aș vrea să mă refer um, la un subiect mai amplu. Toate țările au uh, ratificat Convenția de la Geneva și readmisia face parte din Convenția de la Geneva, este temeiul juridic pentru a pune în aplicare această obligație de a prelua um, cetățeni. E vorba de o legislație internațională, dispoziții normative internaționale pe care toate țările ar trebui să le respecte. Acum, ce privește acordurile bilaterale de readmisie, acestea nu sunt menite să redeschidă aspectele privind drepturile fundamentale, pentru că noi eh, ne ocupăm doar de acele persoane care au făcut obiectul unei analize aprofundate în ce privește drepturile potențiale de azil, cu toate mecanismele de control aferente. Acordurile iau în calcul felul în care se poate face returnarea și sunt de acord. Mai există aspecte care trebuie analizate uh, mai în amănunt. Important este, în ce privește aceste acorduri, să ne asigurăm că persoanele sunt returnate într-un mod demn. În măsura în care e posibil, uh, ne înclinăm în favoarea unor acorduri uh, ca atare și vă cerem sprijinul în acest sens, însă nu întotdeauna se poate. Iar în acele cazuri unde nu se poate, unde o țară terță nu dorește să încheie un acord cu noi, preferăm să avem măcar un aranjament, un instrument fără caracter obligatoriu care măcar ne permite să impunem condiții referitor la felul în care se desfășoară returnarea, la cum putem uh, asigura o mai bună capacitate pentru returnarea persoanelor respective, o serie de aspecte tehnice care pot fi mai bine abordate în cadrul acestor acorduri. În ceea ce privește finanțarea fondului pentru migrație, cred că e, un, o finan- e, e vorba de finanțare destul de echilibrată, dar cred că cel mai bine ar fi ca colegul meu să vă da mai multe informații aici. Avem 943 de milioane de euro, o sumă destul de normală, obișnuită. Avem um, sume mult mai mari destinate solidarității, căutare, relocare în um, cadrul uh, Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare. Credem că finanțarea e una echilibrată așadar. În ce privește condițiile de returnare înspre țările terțe, acestea vizează, înainte de toate, acordurile semnate cu țările de origine, nu țările de tranzit, cu excepția Turciei. Sunt acorduri cu țările de origine. După părerea mea, lucrul, calea, modalitatea cea mai bună de a ne asigura că persoanele sunt returnate într-un loc cunoscut și nu într-o țară de tranzit. În ceea ce privește Afganistanul, în uh, cadrul uh, postului pe care l-am ocupat înainte, care se ocupa de asistența umanitară, cunoșteam în amănunt situația din Afganistan și aici um, avem uh, legislație în vigoare atunci când persoanele au, um, nu au dreptul de a rămâne în Uniunea Europeană, um, Important este ca acestea să se întoarcă înapoi în țara lor de origine, să fie sprijinite cât se poate de mult, să ne asigurăm că le venim în ajutor cât se poate de mult pentru ca aceste persoane să poată rămână în țara de origine. Știm cu toții că situația în Afganistan e departe de a fi una mulțumitoare. Încercăm uh, să lucrăm cu colegi de la alte servicii, Gherește Generală de la care vin colegii de la politica de dezvoltare pentru a putea aborda acele aspecte de dezvoltare pe termen lung pentru ca oamenii să poată beneficia înainte de toate de sprijin, de asistență umanitară și în continuare de sprijin pentru dezvoltare, pentru a avea soluții pe termen lung. Din nou, nu putem uh, rezolva totul cu acorduri de readmisie. Este clar că aceste persoane își părăsesc țara pentru că nu pot trăi în uh, țara lor de origine, așa că nu putem cere unui acord de readmisie să soluționeze situația din țara lor de origine. Vom analiza mai îndeaproape această situație. Vom uh, încerca să monitorizăm mai îndeaproape situația în țările unde se fac returnările în uh, ceea ce privește Turcia merită. Cred că și aici trebuie să adoptăm o perspectivă mai amplă. Prin sprijinul pe care l-am oferit Turciei, oferim uh, sprijin financiar unor 1,7 milioane de persoane. Turcia găzduiește 4 milioane de refugiați. Aceste persoane, cu ajutorul sprijinului nostru, pot beneficia de un sprijin mai bun și pot, cu ajutorul sprijinului financiar de la bugetul Uniunii Europene, să rămână în Turcia atâta timp cât situația din uh, Turcia, din Siria nu se îmbunătățește. Este, cred eu, un lucru la care trebuie să ne gândim dintr-o perspectivă mai amplu care este impactul asupra acordului, așadar, dintre Uniunea Europeană și Turcia. Fondurile prevăzute pentru Turcia se vor cheltui în Turcia, nu în nord-estul Siriei și cred că Comisia a spus în repetate rânduri că nu se vor aloca fonduri pentru reconstrucție în nord-estul Siriei. Cred că cel puțin la acest capitol lucrurile sunt cât se poate de clare. Acum, în ce privește numărul persoanelor returnate, nu știu dacă avem un sistem de monitorizare. E destul de complicat de asigurat, dar uh, vă stau la dispoziție în bilateral pentru a vedea cum uh, putem afla mai multe amănunte. Acum, în ceea ce privește pactul pentru migrație, lucrăm la această inițiativă de mai mult timp dorim să adoptăm o, o abordare de ansamblu. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră dacă vrem să ne asigurăm că acele persoane care au intrat uh, în mod ilegal pe teritoriul Uniunii um, trebuie să ne gândim și la căile de migrație legală pe care le putem oferi vom uh, lucra la acest capitol și îl vom integra în noul pact privind migrația și azilul. Și în ultimul rând, aș dori să confirm că, bineînțeles, vă vom implica și vă vom ține la curent referitor la evoluțiile negocierilor pe care le purtăm, după cum vă spuneam, la ora actuală nu s-au întâmplat foarte multe. Avem nevoie de a dezvolta o abordare mai amplă și cu alte instrumente care pot fi de folos aici. Îi dau cuvântul și colegului meu. Da, vă mulțumesc, dar uh, suntem în întârziere. Mai avem încă două puncte care vizează, o vizează pe doamna Pariat, acordul cu Belarus și eliberarea vizelor și trebuie să le putem da cuvântul raportorilor și colegii de asemenea trebuie să poată interveni, așa că vă rog să fiți succinți. Am să fiu succint. Avem 800 de, 900 de milioane de euro pentru fondul pentru migrație și azil echilibrat, după cum spunea doamna Maria, Pariat, principalul um, grosul acestor fonduri merge spre relocare, spre transfer. În ceea ce privește întrebarea domnului Vitanov privind Turcia, bineînțeles, liberalizarea s-a făcut aplicând o serie de criterii de referință. Articolul 25a din uh, codul modificat al vizelor permite aplicarea unor restricții privind eliberarea vizelor, dacă e necesar, pentru a forța țările terțe să um, readmită cetățeni uh, resortisanți ai lor. Uh, trebuie să gând, ne gândim, bine trebuie să uh, negociem cu Turcia dacă vine vorba de posibile restricții aplicate eliberării vizelor. Încă 20-30 de secunde. După cum a explicat deja Monique, acordurile de readmisie nu sunt un vehicul pentru drepturile omului. Acestea sunt uh, luate în calcul înaintea luării decizii de returnare. Pe tot parcursul întregii proceduri, drepturile omului sunt luate în calcul de către administrațiile și instanțele naționale. Există, bineînțeles, posibilitatea de a contesta această decizie. Cred că una din prioritățile pentru viitor este aceea de a îmbunătăți sprijinul pentru reintegrare și programele de returnare voluntară. Noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că acele persoane care, acei copii care vin din țări terțe sunt um, um, luați sub um, aripa politicilor uh, de protecție pentru aceștia. Vă mulțumesc și acum, dragi colegi, uh, vă sfătuiesc uh, să abordați următoarele două puncte cât se poate de repede și de succint următoarele puncte pentru a putea da cuvântul și raportorilor acordul de readmisie cu Belarusul și eliberarea vizelor. Pentru a putea da cuvântul și raportorilor. Cât se poate de succint, vă rog, aveți cuvântul. Un rezumat, vă rog. Da, pentru a fi succintă, Negocierile, după cum știți, negocierile cu l au durat mai bine de 5 ani. Însă acordul a fost finalizat în iunie 2019 Asta ca rezultat a eforturilor pe care le-am făcut pentru a îmbunătăți uh, libera circulație pentru cetățenii Belarusului. Belarusul este ultima țară din parteneriatul estic pentru care încă nu avem uh, un acord de facilitare a vizelor și acord de readmitere. Politica noastră standard e ca facilitarea vizelor să meargă mână în mână cu acordurile de readmisie. O să vă spun câteva cuvinte despre acestea. Pe readmisie, statisticile ne arată că se cooperează bine cu Belarusul. Noul acord dintre Uniunea Europeană și Belarusul privind readmiterea persoanelor care rezidează aici fără autorizație include elemente standard prezente și în alte acorduri cu state terțe. Se reconfirmă obligația internațională de a reprimi cetățenii proprii inclusiv foștii cetățeni care au renunțat sau au fost privați de cetățenie. Se aplică și membrilor de familie, indiferent de naționalitate, și include obligația de a reprimi persoanele apatride sau resortizanții statelor terțe după o perioadă de tranziție de 2 ani. Se prevăd modalitățile de identificare a migranților fără acte și termenele de Eh, depunerea cererilor și prevede o procedură accelerată pentru reîntoarcerea persoanelor eh, prinse la frontiera dintre statele membre și Belarus. Statele membre pot utiliza documentul european de transport pentru returnarea cetățenilor din Belarus dacă Belarusul nu eliberează un document de călătorie în termenul prevăzut și, de asemenea, se vorbește de operațiune de tranzit se, pre- se preconizează și crearea unei comisii mixte pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului. În ceea ce privește acordul de facilitare a vizelor, scopul este evident acela de a facilita eliberarea vizelor pentru perioade scurte de ședere, cetățeni din Belarus, și la fel cetățenii europeni pot călători fără viză în Belarus pentru o perioadă de 30 de zile via aeroportului din Minsk. Avem două categorii de măsuri, cele care vizează ansamblul cetățenilor și altele care vizează anumite categorii de solicitanți în funcție de scopul vizitei, vorbim de jurnaliști sau studenți, membri ai delegațiilor oficiale, reprezentanții societății civile și așa mai departe. Viza e redusă la 30 de euro, termene mai scurte, de așteptare la consulat, 10 zile, acces mai ușor la vize cu intrare multiplă și cu valabilitate mai lungă, până la 5 ani, documentație simplificată pentru a dovedi scopul călătoriei și viză gratuită pentru 12 categorii de solicitanți. Acordul de facilitare a vizelor presupune și scutiri pentru cei care dețin pașapoarte biometrice diplomatice liberate de ambele părți și de permisul uh, și care au uni- permisul uh, lesepase al Uniunii. După aprobare în Consiliu, în decembrie, acordurile au fost semnate de la comisar Johansson, de vice uh, prim-ministrul croat și de reprezentantul Belarusului în ianuarie în Bruxelles. Salutăm raportul pozitiv uh, prezentat de, de raportori și sperăm că procedura la Consiliu și în Parlament se, vor, se va încheia foarte rapid pentru că aceste două acorduri să intre în vigoare cât de curând posibil. Vă mulțumesc! Mulțumim! să dăm acum cuvântul raportorilor și, de asemenea, raportorilor din umbră. Domnule Vitanov, pe acordul de reprimire am să încerc să nu mai repet ce s-a spus deja. N-am să mă mai refer prin urmare la chestiuni de conținut, pentru că acesta a fost prezentat deja. M-aș referi doar la câteva aspecte Belarusul este singura țară And this agreement, which was signed just... Singura țară din parteneriatul estic cu care nu avem un acord, acordul semnat cu două săptămâni în urmă, ar fi primul acord oficial între Uniunea Europeană și Belarus pe orice temă și poate mă înșel, dar știu că am avut un acord de 95 de, de parteneriat și cooperare, însă întrucât Belarusul nu se angajase pe calea democrației și a drepturilor fundamentale, acest acord nu a fost ratificat de partea europeană. În acest context, cred că semnarea acordului cu Belarusul este un semn important și salutar. Cred că trebuie să dialogăm mai îndeaproape cu statele din parteneriatul oriental, în ciuda provocărilor existente, sau mai precis, din cauza acestora. Dacă noi nu, nu ne îndreptăm spre ei, o să facă altcineva. Sigur, asta nu înseamnă că drepturile omului nu rămân o componentă fundamentală a relației viitoare dintre Uniunea Europeană și Belarus și aici întrebarea mea scurtă pentru Comisie. Ce rol au jucat drepturile omului în aceste negocieri, mai ales că Belarusul rămâne singura țară în care se aplică pedeapsa capitală? În încheiere aș sublinia rolul Parlamentului în monitorizarea până în aplicarea acestor acorduri. În conformitate cu articolul 19 din acord, Comisia Mixtă de Readmitere include doar reprezentanții ai Comisiei și experți din statele membre. De aceea e nevoie să ne asigurăm, prin măsuri ulterioare, că și Parlamentul participă. Am avut un schimb de opinii în prealabil pe această temă și este un bun punct de pornire, însă încurajez Comisia să revizuiască structura acestui uh, comitet managerial în viitoarele acorduri. Mulțumim, domnule Vitanov. Avem aceiași raportori din număr pe ambele rapoarte. Aș sugera să le facem pe amândouă dintr-un foc, așa că îi dăm cuvântul uh, domnului Hook, raportor pe tema vizelor. Mulțumesc. E un, e un dosar important, domnule președinte. Știm că Belarusul are încă multe de făcut în direcția drepturilor omului și democrației. Această facilitare a vizelor va ajuta, pentru că aceasta va încuraja societatea civilă și va stimula activitatea organizațiilor Comitetului pentru Drepturile Omului. Uh, Foarte mult m-a ajutat uh, asistentul meu în, în munca pe acest dosar. A fost un efort de durată. Discuțiile au început în 2010, negocierile au început în ianuarie 2014, vorbim mai bine 5 ani de zile. Există și o notă explicativă scrisă de doamna de Silva Costa de la secretariat și probabil ați văzut o parte a acestui material. Uh, 10 zile, perioadă de așteptare, deci un proces rapid, o taxă fixă de 35 de euro cu scutiri pentru copii și alte categorii, o procedură de, de solicitare de viză mai simplificată, însă important de știut că vizele nu sunt eliberate de Uniunea Europeană ca atare, ci de statele membre. Și asta presupune o răspundere, responsabilitate partajată, un cadru comun. Întregul proces uh, poate fi suspendat în cazul în care apar probleme mari la capitolul drepturile omului, însă sperăm că aceste măsuri vor încuraja societatea civilă. Săptămâna trecută am avut o întrunire a raportorilor din umbră și dacă mă socotesc și pe mine, șase din șapte grupuri politice și-au afirmat sprijinul pentru acest dosar. Votul în această comisie va fi în martie și apoi în plenara din martie de la Strasburg. Îmi pare rău că nu o să fiu acolo din cauza Brexitului, nu o să mai fiu membru al Parlamentului European și sigur va fi desemnat un alt raportor, dar am să mă uit la televizor, uh, uh, o să, o să sper din toată inima că va trece la vot. A fost o plăcere să fiu și o onoare să fiu membru al acestei comisii. Mulțumim, domnule Hoc. Acum raportorii din umbră. care pot interveni pe ambele dosare. Mergem în ordine. Din partea PPE, domnul Blaga, a, e aici. Aveți cuvântul, vă rog. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbesc în numele domnului Blaga. Nu sunt uh, domnul Blaga, sunt uh, domnul Bogdan. Aveți ambele cartonașe în față și n-am știut care al noastră, spune domnul președinte. Sunteți domnul Rareș Bogdan. Am să continui în uh, limba română. Mulțumesc domnului Vitanov pentru prezentarea raportului său PPE susține acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Cifrele în ce privește rata returnărilor cerute de statele membre pentru cetățenii ai Republicii Belarus arată foarte bine chiar și în absența unui acord de readmisie. 89 dintre returnările cerute de statele membre către Belarus au fost efectuate cu succes ne așteptăm ca acest procent să crească odată cu intrarea în vigoare a acordului privind readmisia. Vă mulțumesc foarte mult și, de asemenea, îi mulțumesc domnului Huc pentru prezentare. Uh, PPI este de acord cu textul acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor dacă ne uităm la rata de refuz a vizelor pentru cetățenii Republicii Belarus în 2018, aceasta este la un nivel foarte scăzut, de numai 0,3 față de 9,6 cât este media globală. Înțelegem perfect preocupările privind situația drepturilor omului din Belarus, să nu uităm însă că și unele state din estul Europei, astăzi membre al Uniunii Europene, au trecut la începutul anilor 90 prin situații oarecum similare iar astăzi sunt democrații funcționale și datorită deschiderii arătate la acel moment de uniunea europeană. totodată în situația complet nedorită a unei înrăutățiri a situației drepturilor omului în belarus uniunea europeană poate suspenda acordul despre care discutăm astăzi. sperăm însă că nu se va ajunge niciodată la acest lucru. vă mulțumesc foarte mult din partea verzilor. Da, trec, doriți să interveniți? Foarte, foarte pe scurt. Am menționat aspectele importante deja, în termen general, acum cu referire strictă la acordul de readmisie cu Belarusul, pentru că doresc să-i mulțumesc domnului Vitanov pentru cooperare. Pot să vă spun că acest acord în sine nu obligă statele membre se trimită imediat pe indivizii în țara de origine. Deci, nu există nicio garanție vizând uh, prioritizarea acordului anterior, deci se pot încă folosi și mecanismele informale, neoficiale. De asemenea, avem și procedura accelerată care ridică o serie de riscuri în materie de garanții și aș avea o observație referitoare la implicarea Parlamentului. Uh, Mandatul deocamdată este stabilit doar de Consiliu, asta spune și tratatul, însă aș dori să invit Comisia să ne implice și pe noi din faza de mandat ca să participăm de la bun început. După cum a spus uh, reprezentanta Comisiei, drepturile omului nu sunt uh, miza aici, pentru că procedura de azil exista deja. Acordurile de readmisie și parteneriatele neoficiale au obiectivul și rezultatul de a împiedica migrația ilegală. Asta se întărește controlul la frontiere, ceea ce presupune uneori blocaje într-o țară de tranzit pe calea spre Uniunea Europeană și de aceea noi cerem o, implica, o monitorizare mai bună a situației drepturilor omului în contextul unei astfel de cooperări. Nu văd pe raportorul din umbră de la ID, domnul Van den Dacă altcineva de la ID dorește să ia cuvântul, dacă nu, trecem la doamna Vișnevska, reprezentanta ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. ECR-ul sprijină acest acord de readmisie și acordul de facilitare a vizelor pentru noi este un semnal politic pozitiv adresat Belarusului. Dorim să ne aprofundăm legăturile pe plan cultural, educațional, științific cu acest stat și un astfel de demers va simplifica de asemenea și contactele, relațiile interumane. Nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că nu-mi rămâne decât să le mulțumesc raportorilor pentru cele realizate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Acum din partea GUE, doamna Rego, nu o văd în sală. Poate altcineva de la GUE? Se pare că nu. Înțeleg că domnul Bra e raportor și pe al doilea dosar, chestiunea vizelor. Doriți să spune, spuneți câteva cuvinte și pe această temă? Yes, uh, thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. După cum au spus deja colegii, Belarusul e o dictatură, singura țară europeană care se mai aplică pedepsa cu moartea împușcare în cap, nu știu dacă știați, așa, așa lucrează ei. Raportorul special a spus că situația drepturilor omului în Belarus pare aparent calmă, dar uh, nu este la un nivel uh, ridicat, fără îmbunătățiri semnificative la orizont. Asta ne preocupă, mai ales că au apărut uh, restricții suplimentare la adresa libertății de expresie, în încercarea clară de a, de a limita vocile critice. Human Rights Watch, în raportul anual, spune că în Belarus societatea civilă și activiștii acestea sunt încă victimele presiunii guvernamentale, jurnaliștii nu au acces la anumite evenimente, de asemenea, mulți jurnaliști au fost judecați în mod abuziv și protestatari au fost arestați. Acest lucru ne alarmează în mod evident. În ciuda acestor observații, sper că acordul de facilitare a vizelor va întări schimburile noastre cu această țară și va sprijini transformarea acestui stat, sprijinind în același timp eh, militanții pentru drepturile omului în eforturile lor. De aceea nu ne opunem acestui acord de facilitare a vizelor, însă am dori să reamintim în termen ferm Belarusului că trebuie să respecte drepturile fundamentale și principiile democrației. Mulțumim! Am terminat cu raportori din umbră, după cum vedeți, domnule Pariat. Din păcate, vorbim, iată, de acest uh, notoriu regim din Belarus. E o situație care ne preocupă profund, nu democrație, nu drepturi fundamentale, nu? În, în, în Belarus. Uh, Lukashenko has been there for, <laughs> I mean, right from, from, from the Soviet Union times. Președintele Lușcenco e acolo de pe vremea Uniunii Sovietice. Nu s-a schimbat nimic. Deci e o situație îngrijorătoare. Readmisia și returnările sunt importante, dar vorbim de Belarus. Înțeleg că și domnul Hook și domnul Vitanov sunt raportori din umbră pentru celălalt dosar uh, de care nu se ocupă direct, uh, așa că cred că ar trebui să vă dăm cuvântul și dumneavoastră. Domnule Vitano, vă rog. Vorbesc acum într-adevăr ca raportor din umbră pe al doilea dosar. Politica Consiliului a fost ca aceste două acorduri să meargă mână în mână. După cum ne arată datele statistice, Belarusul e țara cu cel mai mare număr de vize Schengen pe, ca, pe, per capita, are rata cea mai mică de refuz la acordarea vizelor. În septembrie a crescut la 80 de euro prețul cu noul cod de vize. Acordul prevede un tarif mult mai redus, 35 de euro. De aceea, împreună cu colegii, am încercat să mergem în paralel și rapid cu ambele dosare, pentru că cu cât răgănăm intrarea în vigoare, cu atât rămân în vigoare tarifele mai ridicate. Sunt de acord cu ce a spus domnul Hook, în sensul că facilitarea contactelor interumane este o condiție importantă atunci când se dorește uh, strângerea relațiilor pe plan cultural, economic, umanitar și așa mai departe. Domnul Hoc, sunt, uh, sunt de acord cu ce a spus colegul. Uh, ambele dosare sau dosare trebuie să meargă mână în mână, pentru că odată cu vizele oferim posibilitatea unor să viziteze legal UE sau Belarusul și apoi avem pe planul readmisiilor soluții în cazul în care apar probleme. E important să nu uităm că traficul merge în ambele sensuri și ce avem noi în vedere e important ca o măsură de protecție pentru cetățenii europeni, pentru că dorim să ne asigurăm că dacă există probleme atunci când europenii vor să viziteze această țară, dacă se duc acolo, beneficiază de măsuri de protecție. Deci progrese importante pe ambele dosare. You, Madam Pariat, for final comments we are way behind. <laughs> we still have a point. Doamna Pariat, vă rog, nu avem mult timp la dispoziție. Avem și alte dosare super uh, complicate de analizat. Deci răspunsuri la întrebările adresate de raportori, de raportori din umbră, da, foarte pe scurt. Vreau să vă spun câte ceva în legătură cu ceea ce ați menționat. Bună dreptate, vorba de chestiunea drepturilor omului. Bineînțeles, implementarea acordurilor de readmisie se face fără a prejudicia drepturile și obligațiile din dreptul internațional, mai ales principiul nerespingerei, non-refoulement. Pe de altă parte, facilitarea vizelor, acordul respectiv include o uh, în preambul o trimitere clară la ideea că ambele părți recunosc importanța principiilor democratice și a respectării drepturilor omului. O astfel de prevedere sau trimitere nu apărea uh, în alte acorduri de acest gen încheiate de Uniunea Europeană. Deci uh, ne-am străduit să mergem pe această direcție a protecției drepturilor omului și asta se adaugă la cele menționate mai devreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, făcut acest rezumat scurt și la obiect. El ne va ajuta să facem tranziția către următorul punct, însă nu încă înainte de a aborda chestiunea piețelor drogurilor. Deci, acel dosar privind uh, probatorul. În orice caz, vă mulțumim foarte mult uh, și vă urăm mult succes uh, în noua dumneavoastră funcție de director la comisie și ținem legătura. Mulțumesc! <laughs> I can. We need to manage. I can see that. Thank you so now, please, let's proceed. As I said. Haideți să continuăm. V-am spus că suntem un pic presați de timp. Avem dosare importante de discutat, moștenite din vechiul mandat. Deci trebuie să mergem direct la subiect. Vă rog să faceți liniște. Iată, dosarul cel mai important uh, care ne vizează în materie de cooperare judiciară e vorba de dosarul privind e-probatoriul, colectarea și stocarea probelor în Uniunea Europeană. Doamna Zippel este raportor pe marginea acestei directive care dorește armonizarea în materie de colectare și stocare a probatorilor pe cale electronică, e-evidence. Aici se pune problema celor care furnizează probe în procedurile în justiție, în dreptul penal. Doamnă Zipăl, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, încă și mai mult raportorul din umbră care au lucrat pe acest dosar, ca și altor colegi care s-au uh, implicat, au depus amendamente. Ca să reamintesc situația, până la sfârșitul lui noiembrie am primit mai bine de 120 de amendamente pe regulament și mai bine de 20 în perspectiva directivei și în ianuarie am reușit să avem toate versiunile lingvistice la dispoziție, având în vedere numărul de amendamente, având în vedere numărul de colegi interesați, având în vedere de conținutul propriu-zis al acestor dosare, un lucru se desprinde cu claritate, interesul pentru acest dosar, uh, toată lumea, din toate grupurile, din toate țările dar încă și mai mult se desprinde faptul că trebuie găsit un echilibru între nevoia de aplicare a legii și, pe de altă parte, uh, protecția drepturilor fundamentale. Cu alte cuvinte, marea majoritate a colegilor și grupurilor nu susține ca atare propunerea Comisiei. Aceasta dorește stabilirea unui mecanism care să permită autorităților dintr-un stat membru să solicite direct dezvăluirea uh, și folosirea uh, unor date um, din alt stat membru fără a și e vorba de furnizare de servicii, fără a furniza date acestor uh, persoane sau entități vizate, care nici nu pot obiecta la o astfel de dezvăluire. Noi, din potrivă, solicităm o implicare mai mare a statului de, eh, unde este stabilită eh, furnizorul de servicii respectiv. Mai mult decât atât, colegii doresc să eh, implice și statul unde persoana afectată are reședința principală atunci când ea este cunoscută. Între paranteze, conform comisiei însăși, în orice caz, uh, va fi vorba de un număr foarte limitat de cazuri în această situație. Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 82.1. E vorba de încrederea reciprocă. Cu toții suntem de acord că acesta reprezintă piața, piatra unghiulară a cooperării UE, dar ea nu poate să fie uh, pus în aplicare de sus în jos și nu e vorba aici de încredere oarbă și nu vorbim numai despre suspecți absolut evidenți, și mă refer aici la acei, uh, acele faimoase state vizate de procedura articolului 7, mă refer și de alte state, state terțe, cum ar fi Statele Unite. Aici se pune clar o problemă de încredere. Articolul 82.1 vorbește despre cooperarea judiciară în uh, dosare sau în afaceri penale însă Comisia vine aici cu o interpretare cu totul și cu totul nouă, adică o autoritate dintr-un stat membru poate să uh, transmită date legate de o entitate privată sau către o entitate privată dintr-un alt stat membru, însă, bineînțeles, în ultimii ani ne-am străduit să uh, armonizăm sistemele noastre penale în ultimii ani, ele însă sunt uh, în continuare diferite, drepturi și obligații diferite Uh, diferite reguli în ce privește admisibilitatea uh, datelor, probelor și caracterul lor transferabil sau nu. Se propune deplasarea răspunderii uh, judiciare a statelor către entități private. Iată de ce se, se propune și un mecanism de notificare, așa propunem noi. Statul membru trebuie să poată să refuz executarea acestor ordine uh, în, uh, pe anumite, invocând anumite uh, motive Um, autoritățile de aplicare a legii trebuie să fie la curent cu anumite evoluții în materie de criminalitate în statul uh, respectiv uh, sau statele vecine transfrontaliere. Mulți colegi împărtășesc această uh, idee, însă e adevărat că Trebuie văzut cum trebuie să se organizeze o astfel de notificare și cum să avem un echilibru între nevoia de aplicare a legii și, pe de altă parte, drepturile fundamentale. Aici, pozițiile noastre nu mai sunt așa de omogene. Acest mecanism de notificare merge mână-mână cu alte amendamente propuse de noi în ceea ce privește protecția datelor, Uh, proceduri, uh, mă scuzați, garanții procedurale și așa mai departe. Multe alte aspecte, mai sunt și probleme legate de legalizarea sau autentificare și apoi canalele de transfer uh, ale datelor respective. Iată, acum avem mai multe opțiuni în discuție. Deocamdată mă opresc aici și o să dau ocazia raportorilor din umbră să-și propună și ideile și amendamentele. Mulțumesc, doamnă Zipăl, pentru această prezentare. Acest dosar uh, este unul foarte complicat. Dumneavoastră ați făcut un rezumat uh, al uh, diferitelor poziții exprimate, Parlamentul, Consiliu și iată câte amendamente s-au propus deja. Haideți să vedem ce consideră uh, Um, și raportorii din umbră în legătură cu marjele de manevre pe care le avem și având în vedere dificultățile întâmpinate până acum. Domnul Lenners, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Nuno Melo este raportorul nostru din umbră, însă nu poate veni astăzi aici. Mi-a cerut să-i prezint câteva dintre ideile sale. El a depus 94 de amendamente da, și el uh, se, e preocupat uh, de găsirea unui cal, un echilibru între un mecanism eficient și, pe de altă parte, să nu sacrificăm nici drepturile omului și nici certitudinea juridică pentru furnizorii de servicii digitale. Iată câteva idei așadar ale domnului Nuno Mela. E vorba de a uh, scădea acel prag de la 3 la 2 ani ceea ce privește uh, prescrierea uh, anumitor uh, infracțiuni. În dreptul francez, de exemplu, pedofilia sau pe internet, deținerea de materiale pornografice este prescrisă la numai 2 ani după aceste fapte foarte grave. Pe de altă parte, în alte cazuri se dorește o sporire a acestui prag de 5, la 5 ani, mă refer la criminalitatea organizată, ea este tratată în mod diferit într-o țară cum este Belgia sau uh, Germania. Bineînțeles că în ce privește uh, ordul, ordinul uh, de anchetă european, aici sunt mai multe elemente de luat în considerare în ceea ce privește introducerea sistemului de notificare E vorba numai de date tranzacționale și de conținut, numai în cazurile în care autoritățile care emit ordinul uh, au anumite uh, dubii uh, întemeiate. Există posibilitatea de a obiecta în termen de 10 zile și autoritatea notificată nu poate decât să obiecteze, dar nu este obligată să tranșeze, să hotărească. Apoi, autoritatea respectivă poate să ceară mai multe detalii legătură cu motivele de uh, obiect uh, care au dus la această obiecție. Uh, raportorul nostru consideră că nu trebuie ca autoritatea aceasta să conteste de fiecare dată uh, acest gen de ordine. Uh, și asta inclusiv ceea ce privește ordinul de uh, stocare a datelor. Domnul Melo susține că uh, situația ar fi mult mai uh, complexă într-un timp mult mai scurt. În acest caz, multe state membre primesc foarte multe solicitări, mii de solicitări din anumite state membre pe anumite cazuri. Apoi, uh, în cazurile de urgență se propun 8 ore, 8 ore pentru a uh, răspunde. Pe de altă parte, raportorul consideră că e nevoie de 6 ore. Și apoi se vorbește despre acel ordin de stocare sau preservation order. Domnul uh, Melo își dorește să se ajungă la amendamente de compromis cât mai curând posibil și, bineînțeles, nu, să nu uităm că categoriile de date, fie că e vorba de date ale celor care subscriu la anumite servicii și fiecare vorba de alte tipuri de date. În concluzie, scopul este acela, așa cum a spus și domnul uh, doamna raportor, uh, o celeritate a pedepsirii acestor infracțiuni, posibilitatea de a aduna uh, probe fără a sacrifica drepturile omului și, domnule președinte, iată, marge de manevră, Uh, mijloace de a uh, continua uh, să organizăm situația și exact asta facem și noi. Domnul de la Renew, domnul Körner, vreau să mulțumesc doamnei Zippel pentru activitatea sa în cadrul acestui dosar. Mulțumesc și altor raportori din umbră. Avem foarte multe amendamente, deci e mult de lucru. Într-adevăr, acest instrument, în general, este unul cât se poate de pro-european. El se referă în general la noțiunea de încredere, cât de mult avem încredere în autoritățile altor state membre când e vorba de respectarea principiilor statului de drept și a drepturilor omului. Și apoi piața unică. Piața unică presupune anumite uh, demersuri. În ce măsură aceste ordine pot să ajute la combaterea infracționalității? nu trebuie ca aplicarea legii să fie împiedicată de piețe uh, libere pentru operatori. Există însă situații când drepturile fundamentale sunt amenințate de astfel de uh, acțiuni. Nu trebuie să se întâmple așa ceva, trebuie garanții. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce spun cei de la GUE și Verzi, notificarea în sine nu va fi o astfel de garanție Iată de ce propun amendamente care încorporează, pe de o parte, garanțiile respective și, pe de altă parte, le duc la un instrument eficace. Vreau să ajungem la un compromis pozitiv între grupurile noastre politice principale în condițiile în care solicitarea de date este menită a um, identifica o persoană sau, pe de altă parte, se vorbe, dorește mai mult decât localizarea serverului și uh, condițiile în care țara emitentă este o țară uh, sub, uh, care intră sub incidența articolului 7. Dacă se uh, transferă mai repede date de tip non-content pentru identificarea uh, persoanei respective, atunci, în aceste condiții, uh, Uh, anumite profesii, profesii protejate, cum sunt jurnaliștii, dacă ele sunt recunoscute aici, am putea să ajungem la un uh, compromis. Directiva ar acoperi 95% dintre cazurile noi de solicitări. Mai mult decât atât, trebuie să avem o infrastructură informatică capabilă să uh, comunice între furnizorii de internet și autorități. Așa cum a spus și domnul raportor, e nevoie de canale de transmisie sigure și mai cu seamă de acea uh, autentificare a solicitării. Cred că asta ne va duce până la urmă la o majoritate aici în Parlament pe care să o putem prezenta la Consiliu, bineînțeles, ne așteaptă la trialog uh, negocieri foarte complicate, de aceea, de aceea este nevoie să avem uh, aici la Parlament o majoritate și să ajungem la soluții de compromis. Mulțumesc, domnul Lagodinski de la Verzi. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, raportorului pentru această raportare, pentru această muncă neobosită. Uh, este un dosar deosebit de important care presupune foarte mult, multe eforturi. Doamna Zipăl este la înălțimea așteptărilor. Noi uh, sprijinim în general uh, cele prezentate în raport și direcția propusă, mai cu seamă preveteri pentru a um, vorbi în regulament despre acei reprezentanți legali. Da, această direcție noi o sprijinim, însă e nevoie de mai multă certitudine juridică, de mai multă claritate pentru părțile interesate, pentru autorități, când vine vorba de definiții, când vine vorba de proceduri. Haideți să începem cu faptul că avem categorii de date stabilite, propuse, de doamna Zibel. E vorba de date de abonat și date conținut, însă ne limităm totuși la serviciile de comunicare electronice pentru acele date electronice e-data. Aici lucrurile trebuie lămurite. Apoi, o altă problemă, tot așa cu definițiile, este cea a statului de executare, executing state propunem uh, o procedură în cascadă pentru lămuri, a lămuri situația. În primul rând, unde este stocată informația? Acolo ea este procesată. Acesta trebuie să fie primul pas. Apoi să vedem care este sediul uh, principal al companiei. Dacă nu este în statul membru, atunci vedem celelalte sedii ale companii respective, poate în alte state membre și, în ultimă instanță, uh, putem să ne uh, adresăm reprezentantului legal. Și, de fapt, așa se procedează și în uh, amicus brief, în, într-un caz Statele Unite împotriva Irlandei versus Irlanda și este vorba de o, o cauză care a marcat jurisprudența. De asemenea, ne interesează și mecanismele de notificare în cazurile transfrontali transfrontaliere. Doamna raportor propune ca autoritățile de executare să poată să intervină într-o anumită perioadă de timp. Însă noi știm cum uh, lucrează autoritățile și știm cum uh, pot să fie ele depășite uh, de situație deseori și copleșite de muncă autoritățile noastre judiciare. De multe ori poate nu vor și nu pot să notifice în perioada de timp respectivă. Deci trebuie mers mai departe și a ne cantona numai la țările din articolul 7, excludem multe altele. Avem o problemă cu încrederea Uh, în justiție. Am văzut asta la Zagreb în săptămâna trecută, la min- întâlnirea miniștilor de justiție. Bineînțeles că crederea nu e limitată nu numai când vine vorba de țările din articolul 7, pentru că nu astfel vom salvarda drepturile omului. E nevoie ca uh, autoritatea de executare să uh, ia o hotărâre în mod explicit uh, și, de asemenea, să se protejeze ziariștii și informatorii uh, în astfel de cazuri. Prin recunoașterea celor categorii, propunem să se șteargă materialele care sunt folosite în anumite uh, situații de către furnizor. Platformele și furnizorii de internet Uh, nu sunt uh, cele care să le cerem lor să promoveze drepturile omului, dar haideți să ne gândim. Logic, ar trebui ca ele să aibă dreptul să vadă că o cerere este una abuzivă în mod flagrant. Atunci uh, se poate cere mai multă informații înainte de a lua o hotărâre sau să se ceară ceva în partea autorității de executare. În ceea ce privește nerecunoașterea și neexecutarea, ehm, e vorba de ordinele acestea neexecutate, nerecunoscute. Asta se întâmplă deseori. Avem un ordin european de anchetă care uh, permite examinarea probelor. Aceasta este important, iar uh, cazul probelor electronice este un caz aparte în cadrul uh, uh, acesta al Ordinului European de Anchetă. Dorim ca acest Ordin European de Anchetă să fie evaluat în acest sens și e-evidence, deci probele electronice, să intre în acest cadru mai amplu al Ordinului European de Anchetă. În sfârșit, la sfârșit, deci, pe o notă mai puțin critică, dar totuși e important de spus că noi dorim ca um, și admis, admisibilitatea probelor să se poată invoca și Uh, infrastructura, starea infrastructurilor. Asta s-a discutat și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ce se întâmplă dacă admisibilitatea probelor în statul de executare, ca și în statul uh, care solicită probele, uh, se face pe baze diferite. Avem într-o parte admisibilitate, pe de altă parte probele respective sunt inadmisibile. Asta trebuie discutat și poate un amendament poate să ne ajute să rezolvăm situația. Deci, pe ansamblu, avem procedurile din cadrul articolului 7 7 avem o problemă sau o carență mm, ce privește încrederea mm, judiciară pentru anumite state, avem o propunere care încearcă să abordeze această problemă mm, într-un mod cât se poate de vast sau cu niște prerogative destul de largi pe care nu putem să le uh, acceptăm ca atare fără o discuție preliminară. Este foarte clar că având în vedere anumite cazuri foarte clare Casa de editură Axel Springer din Slovacia este singura casă de editură sau editură independentă rămasă în această uh, țară, Slovacia. Unde sunt datele lor? Uh, nu la sediu din Slovacia, ci în afara acestei țări și nu cred că este o coincidență. Haideți să ne gândim uh, de două ori înainte de a merge pe această cale. Vă mulțumesc din partea ISI Intanto vorrei ringraziare la relatrice. Mulțumesc. Spune, doamna Tardino, aș dori să-i mulțumesc uh, raportoarei uh, pentru activitatea depusă la acest dosar complex și pentru că acordă importanță consecințelor pe care ar putea să le aibă în practică în ceea ce privește anchetarea penală a delictelor. Textul um, raportoarei modifică considerabil propunerea comisiei, care ni se pare mai echilibrat însă. Și din aceste motive um, preferăm acest text. Iată de ce am înaintat 16 amendamente menite în principal să îmbunătățească eficacitatea instrumentului, de pildă prin modificarea termenelor pentru conservarea datelor, în acest fel se ține cont mai bine de diversitatea și de caracterul fragmentar al sistemelor uh, judiciare. Colegul de la PPA deja a scos în evidență o parte din uh, observațiile pe care doream să le fac și eu, dar vreau să atrag atenția asupra unor uh, inițiative menite să fac această propunere mai strictă, dar care ar trebui să le, să le permită autorităților să folosească mult mai repede datele de care au nevoie pentru a desfășura anchetele necesare. Trebuie să putem îmbunătăți activitatea autorităților judecătorești respectând drepturile cetățenilor, să ținem cont de progresul tehnologic, respectând drepturile omului. Cred că trebuie să existe o soluție, o soluție uniformă și în ce privește limitele pentru pedepse. După cum am spus deja în uh, dezbaterile anterioare, cred că propunerea comisiei este mai uh, potrivită aici, și anume trei ani uh, pedapsă cu executare față de 5 ani propuși de raportoare. Cred că multe țări nu ar intra în domeniul de aplicare al acestui instrument um, pentru multe de lacte, de mult, pentru multe delicte. Probele digitale de multe ori sunt relevante în aceste cazuri și aici uh, dau un exemplu um, de pildă um, stalking în Italia, urmărirea și intimidarea uh, care în Italia sunt, e un delict pedepsit cu patru ani închisoare și care ar putea să rămână în afara domeniului de aplicare a acestui uh, instrument. Trebuie să evităm excesele care sunt uh, prevăzute în multe din amendamentele în discuție. Rezultatul poate unei uh, intenții excesive de a apărea drepturile individului, dar care nu ar face altceva decât să dilueze atât um, Ordinul European de Divulgare, cât și Ordinul European de Păstrare a Probelor. Mulțumesc, trecem la GUE. Doamna Ernst. Mulțumesc. Cred că nu e vorba doar de a transporta că se poate de repede date din punctul A în punctul B și de a fi eficace în acest sens, după cum spunea antevorbitoarea mea, ci important este, după cum spunea unul din colegii de la Renew, cred eu, și anume că e vorba de încredere în această dezbatere. Cât de sigur suntem în ce privește transferul de date, mai ales în ceea ce privește transferul spre alte state, când vine vorba de drepturile fundamentale ale cetățenilor și de datele cu caracter personal și nu e vorba doar de cele șapte țări vizate, dacă ne gândim uh, la eficacitatea uh, procedurilor de încălcare a, a tratatului sau um, procedurile în temeiul articolului 7, cât de mult durează și cât de puțină speranță, de fapt, este asociată acestor proceduri. Vreau să vă spun că, în principiu, sunt destul de sceptică față de acest instrument în ansamblul său. Dar dacă tot îl aplicăm și de aici uh, constatăm în, uh, din compromisul pe care îl uh, dezbatem astăzi, trebuie atunci să acordăm atenție prioritară drepturilor fundamentale, așa că nu cred că e necesar să repet cele spuse de colegii de la Vers, de la Renew și de raportoare, de altfel, ci uh, scot în evidență faptul că ar trebui să procedăm poate etapizat, să aplicăm un scenariu în trei etape. Foarte succint, de altfel, se poate constata din amendamentele noastre în ceea ce privește ordinele de păstrare. Uh, ar trebui să existe un furnizor de serviciu desemnat care să aibă posibilități um, clare, clar delimitate de a um, respinge, de pildă, solicitarea, însă autoritatea de executare poate interveni oricând și poate uh, ataca oricare din motivele refuzului. Ar trebui să facem, uh, în ce privește Ordinul European de Divulgare, o deosebire uh, între mm, datele de conținut și datele de trafic. Trebuie să procedăm aici în mod diferențiat. În ceea ce privește Ordinul European de Divulgare pentru um, furnizorul de date și furnizorul de servicii, de asemenea, autoritatea competentă dacă nu reușește, dacă nu ia o decizie în uh, intervalul prevăzut, atunci furnizorul de servicii ar putea să poată trimite aceste date solicitate. Iarăși, în ce privește diferența între datele de trafic și de conținut, acestea ar trebui să fie trimise doar autorității solicitante, ar trebui să facem această deosebire în funcție de situație pentru a oferi mai multe garanții decât cele prevăzute în, raport, în proiectul de raport. În ceea ce privește autoritatea executorii, aceasta trebuie să ia o decizie și trebuie să aibă posibilitatea de a um, verifica această solicitare și de a o respinge în cazul în care se constată încălcarea drepturilor fundamentale. Și vreau să spun acest lucru având în vedere că privatizăm un pic această funcție, există considerabile riscuri asociate în ce privește statele terțe, conflictul cu legislația de acolo, trebuie să acordăm atenție deosebită acestor aspecte. Am uh, încercat să um, întărim obligațiile aplicabile statelor terțe. Nu vrem uh, deloc să avem o versiune europeană a actului american Cloud Act. Cred că Poziția noastră e una foarte diferită față de cea promovată de PP și ECR. Iată de ce cred că e nevoie să discutăm mai în detaliu. Mulțumesc. Acum vă propun să dăm cuvântul comisiei, dacă aceasta dorește să intervine. Cred că e important să vedem cum ne poate ajuta comisia să depășim aceste obstacole de care ne lovim. Vă rog, aveți cuvântul înainte de a da cuvântul înapoi raportorului nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun că noi, uh, Comisia, apreciăm foarte mult inițiativa raportoare și efortul acestea de a face progres la acest capitol. Cred că trebuie să avem uh, încredere pentru că am venit cu soluții bune în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Vreau să scot în evidență 5-6 puncte. În primul rând vreau să vă reamintesc că în majoritatea cazurilor cu care ne confruntăm în ce privește solicitarea de probe de către autoritățile de aplicare a legii, utilizatorul al căror date se solicită se află în statul emitent al solicitării, 94% din cazuri. Aceste cazuri pot fi, prin urmare, considerate ca fiind cazuri naționale și vreau să scot în evidență că e vorba de situații diferite de cele în care trebuie să se facă percheziții, de pildă uh, la domiciliu într-un alt stat membru unde există alte instrumente de cooperare, de pildă în Ordinul uh, European de Anchetă, acolo există instrumente prevăzute. Ordinul European uh, pentru probe electronice prevede sau urmează altă logică decât cea a anchetelor tradiționale. În continuare, în ceea ce privește notificarea și întreaga structură a sistemului care permite accesul la probele electronice. Vreau să vă reamintesc că orice soluție pe care o căutăm, o dorim, e menită să îmbunătățească accesul la probe electronice, nu, să o, nu să-l îngreuneze, așa că important este să găsim soluții care sunt mai să găsim soluții care să nu fie mai complexe sau să presupună etape suplimentare față de instrumentele pe care le avem deja la dispoziție. Salutăm faptul că instrumentele, am, am cer scuze, amendamentele propuse de Parlament nu au pus sub semnul întrebării termenele prevăzute de Comisia Europeană. Nu mă refer la cazurile urgente, ci la termenul obișnuit de 10 zile. Salut acest lucru. În continuare, în ceea ce privește domeniul de aplicare, există mai multe amendamente menite să limiteze domeniul de aplicare în ceea ce privește datele de conținut, datele de trafic și um, noi am atrage atenția când vine vorba de aceste inițiative de a limita prea mult domeniul de aplicare. Noi încercăm să venim cu un instrument cu valoare adăugată pentru a îmbunătăți sistemul. Se pare că acele cazuri care ar uh, fi excluse din domeniul de aplicare ar putea uh, să se traducă în cele din urmă în cazuri rămase nepedepsite. Din punctul de vedere al practicienilor, este foarte important să păstrăm posibilitatea de a obține acele date necesare pentru a identifica un suspect. Este foarte important în orice anchetă, pentru că dacă nu se identifică, dacă nu se reușește identificarea, atunci ancheta ar putea să fie oprită. Și nu în cele din urmă, e vorba de un aspect mai degrabă juridic. Noi am propus două instrumente într-o directivă separată din motive ce țin de temeiul juridic. să renunțăm la directivă și să o integrăm în regulament ar genera probleme la nivel juridic, după părerea noastră. În ultimul an am lucrat la un sistem european de schimb de date digitale pentru a permite schimbul în condiții de siguranță a ordinelor de anchetă la nivel european și noi, bineînțeles, suntem gata să prezentăm rezultatul activității noastre Parlamentului oricând, dacă există un interes în acest sens. În rest, ne aflăm pe deplin la dispoziția dumneavoastră pentru a putea ajunge la un compromis în ce privește acest dosar atât de important. Avem Uh, poate doar întrebări referitoare la calendar și la viitorii uh, pași care se vor lua. Doamna Sipol, pentru a conchide. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș saluta dacă comisia ar putea prezenta ceva referitor la aceste canale sigure de comunicare. Cred că este deosebit de important pentru rezultatele în practică pe care le poate da acest instrument. Vreau să revin la comentariile raportorilor din umbră. Cred că ascultând uh, aceste intervenții și parcurgând amendamentele, reiese că acest dosar este foarte important din punct de vedere tehnic, legal, în același timp însă atinge puncte foarte delicate. Vreau să le mulțumesc colegilor care au luat cât se poate de în serios activitatea în ultima lună. În cursul dezbaterii am văzut că o parte din grupuri sunt în favoarea unei proceduri robuste de notificare cu efect suspensiv în ceea ce privește atât ordinul de divulgare cât și de păstrare, care să integreze toate categoriile de date. Ori eu propun că datele solicitate în intervalul uh, propus de Comisia, cele 10 zile, să fie divulgate sau păstrate în absența vreunei obiecții din partea autorității de executare. Două grupuri chiar au dat dovadă de o atitudine favorabilă înainte de uh, divulgarea sau păstrarea datelor. Alții doresc uh, diluarea a acestor dispoziții, limitându-se doar la ordinul de divulgare statul uh, de divulgare ar putea să se opună acestui ordin de divulgare, dar datele pot deja să fi fost generate. În continuare, doar atunci când persoana vizată și are reședința într-un alt stat membru ar putea să se respingă ordinul cazul în care datele sunt uh, stocate, de pildă, pe un server național, nu ar mai fi nevoie de acest ordin de divulgare, fiind considerat un caz intern. I-am invitat pe colegii mei la o întâlnire cu raportorii din Umbra, am uh, discutat de asemenea cu um, colegii de la serviciul juridic și am invitat și un judecător de la Curtea Europeană de Justiție și vreau să revin la argumente. Serviciul nostru juridic a confirmat uh, faptul că abordarea mea e una solidă din punct de vedere juridic și anume să nu avem o directivă, ci să transferăm obligația furnizorilor de servicii de a desemna un reprezentant juridic. Acesta e necesar doar dacă furnizorul de servicii nu are niciun reprezentant în Europa. Să recurgem așadar la un regulament. Noi credem că e cât se poate de uh, posibil uh, și avem articolul 82 care ar putea să reprezinte un temei juridic în acest sens. Judecătorul pe care l-am invitat ne-a spus clar că în ceea ce privește așa numitele cazuri exclusiv naționale, între ghilimele, autoritățile dintr-un alt stat membru și furnizorii de servicii au în continuare obligația de a respecta legislația statului respectiv, indiferent de unde locuiește persoana vizată. Și statele membre au obligația de a asigura respectarea drepturilor fundamentale pe teritoriul propriu, inclusiv pentru furnizorii de serviciu. Nu e deloc ușor să renunțăm la principiul teritorialității. Trebuie să ne integrăm, așadar. Am luat notă de solicitarea din partea diferitelor gripe, grupuri, îmi cer scuze, pentru că um, toți actorii implicați să fie ținuți la curent. Iată de ce eu, cu colegii raportori de umbră ne vom întâlni începând de săptămâna viitoare în cadrul unor întâlniri tehnice pentru a putea, a putea începe activitatea la amendamentele de compromis pentru a putea vota în martie. Suntem cu toții de acord că e necesar să venim cu un instrument juridic solid care să fie unul um, aplicabil în practică și să asigure respectarea drepturilor fundamentale. Am încredere că dacă suntem cu toții dispuși uh, să lăsăm de la noi, vom putea găsi o soluție care să poată fi sprijinită de majoritate. Știu că și comisia e de partea noastră. Haideți uh, așadar uh, să punem umărul la treabă, iar comisia, bineînțeles, este invitată la negocierile interinstituționale care vor urma după aceea. Încă o dată, dacă comisia ar putea să, să prezinte uh, propunerea lor referitoare la canalele sigure de comunicare, aș aprecia deosebit acest lucru. Mulțumesc, doamnă Sipel, așteptăm uh, propunerile dumneavoastră, întâlnirile tehnice anunțate pentru săptămâna viitoare și posibilitatea de a vota în martie vești minunate, având în vedere că este un dosar uh, cât se poate de delicat, care a generat multe disensiuni și conflicte. Dar este, este imperativ să-i oferim un temei juridic valabil în vigoare. Articolul 2 va fi de o importanță deosebită în încercarea de a găsi un compromis. Cred că trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul privind piața drogurilor, medicamentelor. Somehow to, to... Piața narcoticelor. Suntem în întârziere. Am avut trei dezbateri eh, dintr-o dată la început. Now let's hear from our experts on the drug issue. Haideți să vedem ce au să ne spună experții în eh, piața narcoticelor. Am avut o delegație liberă la Agenția Narcoticelor de la Lisabona 2019. Am auzit raportul doamnei Chinici, care a condus acea delegație. Asta la începutul anului curent. Și au fost vești proaste acolo. Uniunea Europeană devine un producător mare de droguri, importator, dar și producător de droguri. Trebuie, prin urmare, să discutăm aceste chestiuni cu doi experți pe care îi, cărora le urăm bun venit. Alexis Gustil, director la EMCDDA, și Phil van Hemert, uh, director adjunct al Europolului, uh, Serviciul Operații. Le dăm cuvântul domnilor lor și după aceea o să dau cuvântul coordonatorilor. Mai avem și un vot până la 11.45 avem timp, după care să înceapă să vină colegii la vot. pentru că la amiază trebuie să încheiem. Votul va dura un minut, dar trebuie să avem un minut pentru acest vot. Mrs. Folath, so uh, the vote will not take long. Nu va dura mult votul, dar nu putem depăși ora 12. Pentru că n-are rost să-i ținem aici pe cei care vin doar la vot. Domnul Gostil are cuvântul. Vă mulțumim că ați venit și vă rugăm să luați cuvântul. Mulțumesc mult, domnilor și domnilor. Îmi revine plăcerea deosebită de a veni încă o dată în fața noastră pentru a vă prezenta principalele concluzii ale raportului publicat în comun cu Europolul și doresc să mulțumesc colegilor de la Europol pentru cooperarea foarte bună pe care ne-au oferit-o. Obiectivul a fost să avem o analiză strategică cu recomandări concrete E un exercițiu pe care îl facem o dată la trei ani. Prima chestiune se referă la globalizarea și digitalizarea fenomenului narcoticelor. Apoi, a crescut foarte mult disponibilitatea pentru drogurile pentru droguri în, în uh, Uniunea Europeană. Niciodată n-au fost atât de multe droguri pe piață, naturale sau sintetice, și cu un astfel de nivel de puritate. În plus, uh, sunt acum mai ieftine ca oricând altcândva. Un alt element nou, care nu se registra acum 5 ani, avem nivelul crescut de violență și corupție asociat cu traficul de narcotice. Anul trecut uh, a fost asasinat un avocat din Olanda. În alte state membre există conflicte între grupă de crimă organizată, unde se folosesc grenade, bombe sau alte tipuri de atacuri violente. Deci, fenomene care până acum țineau doar de America Centrală încep să se întâmple și în Uniunea Europeană și, prin urmare, Uniunea și statele membre trebuie să ia măsurile de rigoare. În ultimii 25 de ani, în Uniune am avut o abordare echilibrată investiții în sănătate publică, am asigurat o scădere a cererii și am luat măsuri și de reducere a ofertei de droguri de pe piață. Modelul nu mai funcționează foarte bine pentru că, iată, crește activitatea grupurilor organizate și crește nivelul de violență. De aceea trebuie să ne asigurăm că păstrăm acea parte viabilă a modelului respectând în același timp uh, valorile și drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Impactul și uh, elementele de facilitare a traficului de droguri. Vedeți aici o reprezentare a sistemului, care sunt uh, coordonate, vectorii de facilitare și apoi impactul și consecințele. Colegul meu o să intre mai în detaliu pe aceste teme Însă, eu aș dori să vă vorbesc despre impactul financiar al pieței narcoticelor. Există câteva metode de a calcula și estima dimensiunea pieței narcoticelor. Noi am început cu datele pe care le aveam în materie de substanțe utilizate. Știm că e o cifră inferioară nivelului real, dar pornim de la datele prelevate la nivel european de rețeaua europeană a analiștilor din domeniu. Se estimează că undeva cifra ar fi de 30 de miliarde de euro. Asta e pe vânzarea cu amănuntul la narcotice. Acești bani, aceste venituri sunt reinvestite în alte activități infracționale, inclusiv uh, uh, activități cu caracter terorist. Raportul nostru se referă la corelația cu terorismul și cu alte activități infracționale și avem rapoarte suplimentare care sprijină această interpretare tot ca impact avem prejudiciul adus uh, persoanelor, familiilor și comunităților, consecințele pentru economia legală și apoi nivelul de corupție și presiunea pusă asupra instituțiilor publice. Când vorbim de o analiză strategică a situației în Europa, presiunea pusă asupra structurilor statului de drept, uh, amplificarea corupției, uh, aceste fenomene au crescut în, în ultimii 3-5 ani. Să examinăm acum narcoticele pe categorii, cannabisul și cannabinoizii. Aceasta este cea mai mare piață a narcoticilor în Europa. Au apărut multe inovații și o diversificare a produselor pe piață. Și dacă ați fost aici acum 2 ani de zile, vă amintiți că acum 2 ani vă vorbeam despre noi produse create în Statele Unite, pentru că în Statele Unite s-a legalizat utilizarea scop recreativ a marihuanei. Și am spus că, într-un fel sau altul, o să ajungă aceste noi produse pe canale ilicite și în Uniunea Europeană. Și, într-adevăr, am găsit uh, Creșterea de producție americane în, în, și în Europa sunt uh, produse de fabricație americană și lichide care conțin substanța activă a marihuanei într-o proporție extrem de ridicată. Deci e o amenințare globală, o amenințare digitală chiar și trebuie să ne pregătim. După cum spunea și domnul președinte, Europa a devenit un producător de cannabis, asta dăunează și mediul înconjurător și vine cu o serie de riscuri în materie de sănătate și siguranță aferente cultivării acestor plante. Alte riscuri sunt prezentate de producerea de substanțe sintetice cu efect halucinogen. Apoi heroina și alte opiacee, o altă categorie importantă, cu un impact semnificativ asupra sănătății umane și cu costuri sociale. A existat și aici noi evoluții. În Europa înregistrăm o diversificare a traficului cu precursori chimici, și de asemenea am înregistrat o serie de schimbări în uh, practicile grupurilor de crimă organizată. Canal de Suez a devenit uh, o rută importantă acum. De interes pentru Comisia Libe ar fi faptul că nu putem uh, face o disociere între aceste rute de trafic și noile rute, inclusiv noile rute comerciale, cum ar fi noul drum al mătăsii creat acum de China, într-un consorțiu mai larg de, de țări. Traficul se face pe calea ferată și pe, pe apă, trecând prin porturi acum gestionate de companiile chinezești. Clar este nevoie aici să cooperăm mai îndeaproape pe planul controalelor. Dacă trecem la cocaină, Probabil ați auzit că în ultimii ani a crescut uh, foarte mult uh, volumul traficului și s-au modificat rutele de trafic. Din Rotterdam spre Antwerp, 50 uh, de tone au fost confiscate doar la Antwerp și alte 50 de tone aveau destinație finală portul Antwerp sau Anvers din Belgia. Deci a crescut volumul capturilor peste tot, însă cu patru ani în urmă, în Spania se captura mai bine de jumătate din cocaina capturată în, în Europa. Acum acest uh, rol uh, revine portului Antwerp. Africa de Nord uh, e o zonă de tranzit emergentă, Marocul în special, pentru că aici au mare influență grupuri organizate din Olanda și Belgia. Și acestea utilizează tot mai mult Marocul ca o platformă de tranzit înainte ca acesta să vină spre Uniunea Europeană. Importante sunt aici și consecințele pe planul sănătății publice. A crescut foarte mult uh, uh, oferta pe piață de cocaină nu a crescut numărul solicitărilor de programe de tratament, însă ce vedem în multe orașe, inclusiv în Bruxelles, este creșterea consumului de crack, care înainte era consumat doar în câteva orașe, cel puțin ultimii 20 de ani. Deci nu există o corelație directă între creșterea consumului eh, și, și solicitările de tratament. Eh, am primit informații preliminare că situația se schimbă pentru că nu mai avem de-a face cu consumul convențional de cocaină, a apărut acum și crack, care uh, are consecințe mai grave pentru sănătatea publică. Amfetamine, metamfetamine și alte droguri sintetice, MDMA, vedeți aici uh, centre de producție identificate în 2015-2017. Colegul de la Europol o să vă spună mai multe, așa că eu n-am să intru în detalii. Vedeți eh, răspândirea geografică a acestor site-uri de producție dincolo de zonele tradiționale pe care le aveam acum 10-15 ani. Ce aș vrea să evidențiez aici, după cum am discutat și cu o serie de colegi americani uh, săptămâna trecută, tendința îngrijorătoare este că în Olanda, de exemplu, exista un centru de producție a metamfetaminelor care funcționa și cu participarea cartelelor mexicane și o amenințare pentru viitor uh, care va cere în plus de coordonare la nivel european ține de faptul că grupurile infracționale transnaționale încep să vadă Europa ca un potențial teritoriu de acțiune pe viitor. Noile substanțe psihoactive, apoi, vedeți aici Punctele complet colorate sunt noile substanțe identificate în 2018. În prezent, numărul total de astfel de substanțe monitorizate este de 780. Concluzii acum, ca să nu îmi depășesc timpul alocat. Cred că e, e un semnal de alarmă ce, ce vedem aici, care impune ser de recomandări. Aceste informații vin în momentul în care Consiliul, Comisia, Parlamentul urmează să discute strategia actuală europeană și adoptarea unei noi strategii pentru narcotice. Trebuie să întărim abordarea holistică Mesajul principal din partea doamnei director, director al Europolului și din partea mea, e, e timpul să ne, să ne trezim. Nu putem să continuăm să ne axăm pe droguri care nu sunt în primele, între primele 10 priorități. E o bombă cu ceas. Nu e timpul să ne lăsăm pe tânjală și e nevoie de mijloacele de a aloca mijloacele necesare acțiunilor care se impun, asta dacă ne gândim la viitorul cadru financiar și la prioritățile în materie de politici, trebuie să vă asigurați că drogurile beneficiază de suficientă atenție pentru că prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și pentru securitatea Europei și din cauza portofoliului de intervenții elaborate de statele membre în ultimii 20 de ani, pentru a rezolva problema heroinei, tindem să credem că problema a dispărut. Însă, realitatea e complet invers, în ceea, mai ales în ceea ce privește disponibilitatea pe piață și creșterea utilizării acestor substanțe. Nu ne putem permite să așteptăm până ce izbucnește o nouă epidemie ca și cea de fentanil în, în Statele Unite. Mai bine de 70.000 de oameni au murit în Statele Unite din cauza supradozelor de, de opioide. Noi nu suntem la acest nivel, însă oferta crescântă de pe piață se face simțită și dacă continuăm să credem că nu avem probleme, ar putea fi prea târziu să uh, prevenim o astfel de epidemie. Avem uh, mijloace necesare, împreună cu Europolul, cu agențiile de resort, trebuie să ne mobilizăm, dar nu putem să facem asta dacă nu există o înțelegere pe scară largă a, a riscurilor prezentate de această situație și a măsurilor care se impun. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim domnule Husteo. Aș sugera o prezentare mai scurtă din partea directorului adjunct al Europolului. La 11.50 avem un vot, vot scurt, așa că vă rog, treceți direct la fondul chestiunii înainte de a da cuvântul membrilor comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. O plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Și vă prezint cooperarea noastră deosebită uh, între agenții. Evoluțiile expuse de Alexis arată că uh, avem niște evoluții în cadrul combaterii uh, drogurilor și autoritățile de aplicare a legii înțeleg acum uh, cum arată aceste piețe care se găsesc în inima infracționalității internaționale. În anii care au trecut am făcut eforturi pentru a combate acest, uh, acest flagel, însă nu este suficient ceea ce s-a făcut până acum. Alexis a arătat în prezentarea sa care este abordarea, care sunt vectorii acum. Uh, Mă voi concentra pe doi dintre aceștia. În primul rând, globalizarea, cum a influențat ea, modul în care organizațiile criminale s-au uh, reformat, cum tehnologiile au afectat aceste evoluții și cum putem noi să uh, replicăm. La fel, consecințe și uh, impact asupra societății, asupra piețelor, și cum evolu- evoluează criminalitatea internațională, cum se adaptează ea la aceste evoluții și cum reacționăm noi ca uh, autorități de aplicare a legii. Încă o dată e vorba de o problemă europeană, dar și de una internațională, pentru că uh, toate țările sunt afectate. În primul rând, principalul mesaj care apare în raport, din punctul de vedere al uh, respectării legii, trebuie să spun din nou că, după părerea noastră, uh, crima organizată este cea mai mare problemă la adresa securității în statele membre. Este foarte clar că grupurile criminale infracționale organizate sunt mult, uh, tot mai mult uh, bine organizate și afectează toată societatea și guvernanța ei. Asta se vede și în raport a lupta, lupta împotriva drogurilor înseamnă a lupta împotriva criminalității organizate, consecințe asupra pieței europene a drogurilor, dar și asupra celei mondiale. Iată, două fotografii. Acum 10 ani, în Olanda, era vorba de un laborator destul de sintetic de producție de droguri sintetice. În 2019, această poză vă arată că acum suntem la cu totul și cu o altă scară. Uh, mulți mai mulți bani sunt produși astfel și cu efecte mult mai mari asupra societății. În Olanda, un studiu universitar a arătat că numai în acea țară uh, producția s-a ridicat la o valoare cam de 19 miliarde de euro. Având în vedere aceste cifre, puteți să vă închipuiți ce profituri face această infracționalitate organizată și modul în care ei se infiltrează uh, în activitățile economice legare. Grupurile criminale organizate uh, implicate în droguri sunt uh, extrem de prolifice pentru că ele uh, se ocupă și de corupție, de traficul de migranți, traficul de arme și traficul de deșeuri. Prin aceste rețele uh, internaționale, criminalitatea organizată poate să controleze tot lanțul de producție a cocainei până la piața de desfacere și la consumatorul final. În Europa, așadar, dar asta, în contrapartidă, înseamnă și uh, trafic uh, care apoi uh, se concretizează în America de Sud. Avem organizații de tip mafiot, deci nu numai mafia, mafiile italiene, care cu siguranță funcționează peste tot în lume, implicate, bineînțeles, și spre de bani și în alte tipuri de infracțiuni. Așa cum a spus colegul meu, în afara Uniunii Europene avem uh, niște tendințe îngrijorătoare în uh, entități din uh, China, Columbia, Mexico, Nigeria și așa mai departe, care au pătruns pe solul european, pe teritoriul european. Organizațiile criminale organizate, așadar, sunt implicate deseori dar nu tot timpul, în uh, piața drogurilor cu o sporire a violenței, așa cum s-a văzut cu acele bombe puse în uh, Olanda. În 2019 am avut peste 300 de uh, atacuri cu armă și cu victime, uh, foarte mulți uh, raniți și de asemenea bombe. Uh, toate acestea arată violența acestui trafic, care afectează, bineînțeles, uh, entitățile publice și private din Europa. Exemplu, un ofițer vamal primește sau uh, ofițerii vamali care verifică uh, un uh, transport uh, de cargo poate să primească, să fie corupt cu până la 250.000 de euro. De exemplu, tehnologie. Tehnologia care, sofisticată care determină tot mai mult uh, piața drogurilor, folosirea internetului pentru expedierea produselor și așa mai departe. Estimăm că două trăimi din uh, aceste entități uh, expuse pe internet fac parte din piața drogurilor. E vorba și de Darknet și de aceea avem și acțiuni de patrulare, ca să zic așa, cibernetică a spațiului internet împreună cu statele membre. Cadrul juridic uh, aplicat uh, comunicațiilor criptate reprezintă un instrument deosebit. Este vorba de ocazie, dar și de o mare provocare pentru noi. Iată de ce noi încercăm să avem o capacități de decriptare, uh, sprijinit acest demers fiind de Comisia Europeană. În ultimul rând, o serie de zone emergente, geografic vorbind, care uh, tot mai mult se impun în Uniunea Europeană în diverse tipuri de uh, infracțiuni legate de droguri, dar și de uh, Uh, afectarea drogurilor, de uh, afectarea mediului, inclusiv în Balcani. 80% din producția columbiană de asta dată este destinată pieței uh, europene și uh, haideți să vedem care ar fi soluțiile consecințele asupra organelor de aplicare a legii. Sprijinim statele membre în anchetele lor cele mai uh, complexe. Iată de ce avem uh, consorții de acțiune țintite la nivel înalt, care vizează, deci, uh, piețele globale și uh, rețelele cele mai uh, uh, active. Acestea se termină deseori cu confiscarea bunurilor provenite din activitățile ilegale. În 2018, împreună cu statele membre, am avut un astfel de grup de acțiune cu 49 de ținte cât se poate de bine precizate și de mare interes am reușit să recuperăm până la 85 de milioane de euro în aceste acțiuni. Acum ne concentrăm pe anumite zone geografice de interes dar intensificăm cooperarea și cu țările ne-europene. Am menționat cartelul balcanic. Aici cooperăm cu colegii americani îndeaproape ca să nu se creeze un nou drum al drogurilor către Europa. Să investim în inovație și tehnologie, vă spuneam despre criptomonede, comunicări uh, criptate și așa mai departe. Tot atâtea provocări pentru noi. Pe 2020 avem o strategie care să ne ajută să procedăm uh, sau să progresăm mai mult în acest sens avem nevoie de un adevărat laborator de inovare la nivelul organizației noastre. Am vorbit și despre confiscările produselor și bunurilor rezultate din activitățile ilicite. Probabil că doar între 1 și până la 5% din uh, ceea ce uh, câștigă uh, infractorii este până la urmă confiscat, recuperat de autorități. Aici o problemă și de armonizare între statele membre și de ocaziile de a proceda în astfel de cazuri. Europol sprijină la rândul său statele membre când vine vorba de Uh, spălarea de bani și de alte infracțiuni economice care sunt derivate din uh, uh, traficul de droguri. Vom continua, bineînțeles, cu aceste acțiuni cât se poate de țintite, conștient fiind că există și alte tipuri de infracțiuni care um, ne așteaptă la cotitură în ce privește deșeurile. Eh, rezultate din producția de, show, de eh, droguri sintetice, doar în 2015 am avut peste 900 de uh, aruncări în natură, deci ilegale, a unor astfel de produse. Vedeți cu ce consecințe pentru societatea și mediul nostru. Și Alexis a mai spus un lucru și cu asta termin, și anume lansăm un apel la acțiune uh, să lucrăm împreună cu toți colegii pentru a sprijini demersurile de luptă împotriva criminalității organizate. Coordonatorii vor putea să ia cuvântul imediat, dar vă rog frumos întrebări directe și la obiect, pentru că avem și alți colegi care s-au înscris la cuvânt. Au tot dreptul să o facă. Vă rog. Domnul Peters de la PP Mulțumesc foarte mult, o să încerc să fiu foarte succint. Mulțumesc vorbitorilor și pentru acest raport deosebit de important. E vorba de o trezire la realitate. Vorbim de peste 30 de miliarde de euro anual venituri din traficul de droguri. Este o cifră șocantă. Iată de ce prioritate pentru UE și pentru statele membre. Și apoi, dacă există un domeniu unde cooperarea sporită este necesară, acesta să fie domeniul. Acum am două întrebări. Producția de cocaină în America de Sud și heroina din Afganistan sunt uh, cele mai mari uh, registrate vreodată, cu toate consecințele aferente. Eforturile până acum au fost insuficiente în combaterea acestor lucruri cum să facem uh, mai multe în acest sens în cadrul politicii noastre externe. Apoi, uh, succesul acțiunilor de aplicare uh, a legii va depinde tot mai mult de capacitatea noastră de a identifica noi instrumente și tehnologii de combatere. Care ar fi urgența atunci? De ce avem nevoie cel mai urgent și cum este sistemul nostru de cooperare actual, după părerea dumneavoastră, doamna Zipel? Pe scurt, mulțumesc foarte mult. Așa cum s-a spus la început, am avut o misiune pe lângă cele două agenții și am parcurs raportul. Mă voi concentra de asta dată pe câteva observații și întrebări. În primul rând, cu siguranță există o problemă pentru că oamenilor le plac drogurile, de la alcool până la altceva Oamenilor le place să ia droguri, că dacă nu, n-ar mai fi o piață pentru ele. <laughs> Problema este că aceste droguri sunt ilegale. Nu că aș dori ca ele să fie legalizate, dar problema este una importantă. Cannabis. O să vorbi despre el. Pentru unii acesta este foarte util în cazul în care suferă de diverse boli, boli grave, cum ar fi cancerul sau, deci, chimioterapia. Dar ați menționat și pagubele sau mm, asupra mediului înconjurător, despre ce este vorba, dacă puteți să ne spuneți, și apoi heroina. Nu toate țările își dau seama de această tendință de consum al heroinei. În Germania se spune că chiar în apele noastre interioare, în anumite regiuni ale Germaniei, a sporit concentrația de heroină, ceea ce înseamnă că și utilizarea acestei substanțe este în creștere. Vă interesați de aceste lucruri și uh, luați legătură cu autoritățile din țările respective. În acest sens, în ceea ce privește heroina și cocaina, ați menționat că se folosesc tot mai mult uh, acum uh, containerele și într-un anumit fel se folosesc acestea. În ce măsură asta influențează modul în care se face controlul la frontieră și verificarea containerelor respective? Și ce facem cu drogurile sintetice? Evident, astăzi Uniunea Europeană este principalul producător ce fel de informații sunt necesare pentru a identifica locațiile de producție ale acestor uh, droguri și ce se poate face pentru a fi mai uh, eficace în acest sens. Doamna Indveld? Nu. Doamna Urtundo. Sí, muy brevemente. Al menos en algún lugar. Mulțumesc, foarte succint. În uh, țara noastră. Am identificat tineri implicați în uh, organizațiile criminale uh, care sunt implicați în traficul de droguri și se comportă ca și cum ar fi văzut în același timp uh, serialele Narcos și Gomora. Întrebarea mea e următoarea. N-am înțeles exact care e numărul de decese asociate consumului de narcotice. Dacă le puteți da date defalcate pe Europa și alte locuri v-aș fi recunoscătoare. Și în al doilea rând, știm um, că există um, incidențe de um, atacuri psihotice și alte boli psihice asociate consumului de droguri. Ați putea să ne da mai multe informații aici, pentru că ele, în aceste cazuri, nu ies la lumină pentru că sunt ascunse de familii, nu se vorbește despre ele. În continuare, ne mai puteți spune din drogurile amintite de dumneavoastră care sunt uh, cele mai letale și cum uh, le putem face mai cunoscute uh, pentru opinia publică. Doamna Bricmă, pentru verzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile dumneavoastră. Avem nevoie de tot mai multe detalii, având în vedere că situația se agravează pe teren. Vorbați de portul de la Anver, care e practic uh, un nod central în această rețea și se confruntă cu numeroase probleme din acest sens. Am aflat că uneori e vorba de 5.000 de euro pe săptămână pe care uh, oamenii folosesc, îi cheltuiesc în această săptămână. Sunt bani care sunt folosiți pentru a câștiga complicitatea autorităților locale, anumiți politicieni, minorii sunt implicați, de asemenea copii cu vârste între 11 și 14 ani, racolați cu tot ce înseamnă după aceea la nivel social, uh, abandon școlar, printre altele. Se generează un adevărat conflict în societate, un conflict țintit uneori. Știm că problema e mult mai complexă, mult mai amplă. Știm că, de fapt, sunt cartelurile care se luptă pentru a domina piața narcoticelor. Aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră, ce poate face Comisia Europeană mult la nivel mai general pentru a veni și în întâmpinarea tinerilor în ceea ce privește, de pildă, ocuparea forței de muncă, școlarizarea și la nivel judiciar uh, și polițienesc, ce instrumente au statele membre la dispoziție, mai ales la nivel de resurse umane, de resurse în general, pentru că de multe ori statele membre asta plâng lipsa resurselor pentru a putea efectua controlele necesare, de pildă uh, în portul Anvers nu s-ar fi realizat suficiente controle din lipsă de resurse. Ar veni acum rândul uh, pentru grupul ID, dacă dorește cineva. Poate o întrebare, nu? Se pare că nu. ECR? o dată, de două ori, nu? GUE, cineva se oferă, vă rog. Domnul Papadakis, vă rog. Domnul uh, Avranitis, îmi cer scuze. Această prezentare a fost una foarte interesantă, deosebit de utilă pentru noi toți. Am doar o întrebare. Aș vrea să constat însă că când vine vorba de dependență, e important să înțelegem ce îi aduce pe oamenii în această situație, ce le generează această nevoie de a folosi narcotice, pentru că există oameni care uh, miros uh, lipici, alții care folosesc benzină, substanțe legale, practic. Uh, și așa că nu ne ajută deloc să înțelegem fenomenul dependenței, această deosebire între substanțe legale și ilegale. Diferența e la nivel psihologic, și anume ce îi provoacă unui individ dependență. Întrebarea dacă avem nevoie de o strategie la nivel pan-european, o strategie care să vină în ajutorul tuturor statelor membre și să le permită să facă față aceste probleme. O întrebare punctuală pentru dumneavoastră. Cât de multe substanțe sintetice sunt produse zi de zi pe glob? Mai am încă doi membri pe listă, vă rog să fiți succenți este cât se poate de clar că avem tot mai mulți colegi care ni se alătură pentru că ne apropiem de vot. Domnule președinte, mă bucur uh, să văd că sunt atât de mulți colegi care urmăresc acest uh, subiect, această prezentare atât de importantă, spune domnul Leonard, având în vedere că țările de jos se află în uh, fruntea clasamentului în ce privește narcoticele, se pare că mm, reușim să realizăm la capitolul narcotice ce ne-am realizat în alte privințe. De altfel, numele țării mele este amintit de 247 de ori în acest raport. Uh, trafic de cannabis, de cocaină, producție la um, scară largă de metanfetamine, produse, producție de noi substanțe psihoactive și așa mai departe. Le mulțumesc um, raportorilor pentru că au scos în evidență aceste aspecte, mai ales având în vedere dezbaterea actuală din țările de jos, care în care partidele vor să nu mai vor să combată narcoticele, ci vor să legalizeze comercializarea acestora și consumul. Aș vrea să vă întreb care e părerea dumneavoastră referitor la acest tip de politică, dacă ar fi să se aplice în țările de jos, dacă nu put, vă puteți referi la un uh, caz punctual. Totuși, dacă un stat din 27 de state membre decide să legalizeze narcoticele um, dure, ce înseamnă, ce efect ar avea pentru celelalte state care combat în continuare traficul de aceste substanțe. Ce ar însemna la nivel transfrontalier? Vă mulțumesc, spune doamna Incir, pentru acest raport. Raportul spune că una din consecințele traficului de narcotice este violența și numărul crescut de uh, omucideri. Vedem acest lucru zi de zi, vedem cu tinerii asistă la o intensificare a violenței. De asemenea, în ce privește numărul înregistrat de omucidere, numărul lor este înregistrat, însă nu se face corelația cu uh, traficul de narcotice. La ora actuală nu se strâng date în mod sistematic um, la acest capitol. Doar 10 din 28 de state membre cât și Turcia colectează date în mod uh, țintit. Lucru care pe mine mă îngrijorează și va reprezenta, bineînțeles, un obstacol în găsirea unor soluții eficace în aceste țări, cât și împreună. Cum uh, evaluați așadar colectarea datelor uh, la acest capitol în Uniunea Europeană? În continuare, după cum au întrebat și alți colegi, care considerați că este măsura cea mai importantă în ce privește combaterea crimei organizate și ne puteți da mai multe informații referitor la parteneriatul între diferitele agenții la nivel de răspuns operativ. Doamna Intfeld, ați renunțat la timpul dumneavoastră de intervenție. 30 de secunde, domnule președinte, pentru că vreau să răspund la ce spunea colegul meu, Leonard deschizând aici o dezbatere olandeză în Parlamentul European, nu am să fac niciun comentariu referitor la propunerea um, din partea partidului meu pe care a caricaturiz- caricaturizat-o, pentru că noi, de fapt, ce propunem e să punem capăt unui război fals, de fapt, inutil, um, împotriva narcoticelor, pentru că și nouă ne pasă de sănătatea și bunăstarea oamenilor, vrem să punem capăt uh, acțiunilor uh, Um, și de natură criminală și infracțiunilor um, care uh, îi afectează pe cetățeni. Răspunsul politicii de până acum nu a dat niciun rezultat, așa că ar fi cazul să încercăm ceva diferit. Da, um, v-ați uh, făcut, uh, v-ați prezentat observația, așa că dau cuvântul înapoi invitațiilor noștri de la prezidiu, ați primit întrebări țintite. Răspundeți cât se poate de repede pentru că trebuia să fi terminat de până acum. Da, am să vă ofer informații mai amănunțite dacă vreți în bilateral. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru interes. O parte dintre dumneavoastră în mod vizibil au citit acest raport, lucru care nu poate decât să ne bucure. Întrebarea domnului Peters. Aș spune că deja Colegul meu de la Europol va răspunde la această întrebare în răspunsul dumnealui care oferă perspectivă operațional asupra situației. Noi nu putem continua decât, uh, noi nu putem decât să continuăm cu uh, colectarea de probe, același lucru se aplică um, și în cazul uh, traficului de cocaină și de heroină în uh, um, Statele Unite există un program de um, specific pentru cocaină, heroină, drogurile sintetice, deosebit de util pentru a putea înțelege uh, procesele, nu doar narcoticele în sine, ci și precursorii și pre-precursorii. Încercând să abordăm problema în amonte, nu doar produsul final. Doamnă pe multe întrebări, puține răspunsuri, înainte de toate producția de cannabis, de droguri sintetice și de ecstasy în Uniunea Europeană. După cum spunea colegul meu, se generează multe deșeuri uh, în cadrul uh, procesului de producție. Bineînțeles, toate aceste um, depuneri de deșeuri sunt ilegale și în raport se estimează impactul pe care aceste deșeuri îl au asupra mediului înconjurător, asupra societății care încearcă să facă curat după aceea. În continuare, colectăm informații și sprijinim uh, strângerea de informații în ceea ce privește apele reziduale și încercăm de altfel uh, să ne concentrăm uh, asupra acestei metode pentru că este una complementară care reflectă o schimbare în tendința de consum. Nu este un indicator care poate fi folosit singur, ci este unul care este folosit, uh, după cum spunem noi, încrucișat pentru a putea reflecta o uh, schimbare în tiparul de consum în, înainte de a se constata această schimbare în mod evident. Am primit o întrebare referitoare la drogurile sintetice, atât din partea dumneavoastră cât și din partea altor membri și aș spune că anul trecut au fost identificate 58 de noi substanțe psihoactive pe piața europeană, asta înseamnă una pe săptămână și vorbim doar de cele noi um, pe ansamblu, cele care au apărut în urmă cu 2-3 ani și care reapar pe piață. În total, numărul lor se ridică la, la, dos, la 780 și în 2018 din aceste substanțe, 370 au reapărut pe piața europeană. Vorbeați după aceea de decesele provocate de consumul de narcotice. În 2018, în Uniunea Europeană s-au înregistrat aproximativ 9500 de decese legate de consumul de narcotice, în timp ce Statele Unite, în același interval, numărul acestor decese a fost de 72.000. Ne-am spus întrebări referitoare la cannabis. Am primit câteva întrebări uh, referitoare la cannabis. Am să, le, am să vă ofer un răspuns la aceste întrebări, după care cred că am să mă opresc aici. În primul rând, e adevărat, se înregistrează o creștere considerabilă în ultimul an în ceea ce privește gradul de concentrare de cannabidiol atât în ceea ce privește cannabisul produs în UE și în afară și în ce privește reșina de cannabis. Deocamdată Mm, nu s-a înregistrat o creștere a, a atacurilor uh, psihotice deocamdată în Canada. S-a identificat o creștere a acestor atacuri. Deocamdată nu putem evalua uh, modificările uh, ca urmare a noi legislații adoptate, dar se pare că ar putea exista o legătură. În ceea ce privește reglementarea pieței de cannabis, am vești bune în acest sens. Finalizăm la ora actuală un raport care analizează în amănunt piețele reglementate atât în uh, SUA cât și în Canada, raport care va fi disponibil peste două luni și eu um, am să îl prezint cu mare plăcere comisiei dumneavoastră când mă revinitați. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc uh, pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă pentru a Ehm, da mai multe informații, fie prin e-mail, fie pe altă cale, pentru membrii care s-au arătat deosebit de îngrijorați în ce privește rezultatele prezentate de acest raport. Mulțumesc, da, am uh, să completez informațiile prezentate de Alexis, foarte succint. Întrebări referitoare la cum suntem noi mai eficienți. Discuție Uh, pe care a purtat-o chiar înainte de a intra în sală, referitoare la informațiile pe care le avem de la furnizori, accesul uh, pentru forțele de aplicare a legii este un aspect pe care noi îl sprijinim în mod uh, semnificativ. Cred că de asemenea este necesar să avem un cadru juridic adecvat, adaptat situației. De asemenea, posibilitatea de a pune sequestru pe bunurile uh, generate în urma activității infracționale, având în vedere piețele de mari dimensiuni din America de Sud, luăm în calcul posibilitatea de a coopera cu țări din regiune precum Columbia. Ați putut constata că în 2020 deja nu se mai achiziționează aceste echipamente necesare pentru uh, de pe stradă, pur și simplu, așa că trebuie să avem și o relație, să creăm, să construim o relație cu industria pentru a primi informațiile necesare. Ar putea să fie elemente din această strategie. În ce privește portul, în principiu 50.000 de euro s-au achitat în medie ofițerilor vamali, ce putem face pentru tineri. E vorba de bani obținuți ușor mm, și cred că standardul moral uh, pentru a intra în acest gen de activități e unul foarte scăzut, nu e același lucru um, ca ce privește traficul de ființe umane. Vedem cum uh, copii de vârste foarte frage, de 11-12 ani, deja sunt implicați în acest gen de activități. Iată riscurile pe care le-am identificat. Numărul drogurilor sintetice produse puteți identifica în documentul nostru. Am constatat însă o creștere semnificativă spre deosebire de datele prezentate în raportul din 2016. Acum, în ce privește întrebarea privind um, reglementarea, cred că e deja o întrebare ce ține de domeniul politic nu de noi. Nu cred că putem vorbi de o piață a unei țări, ci de o piață globală, atât, care, unde intră atât Uniunea Europeană cât și restul lumii. Vă mulțumesc, cam atât deocamdată, cred că e destul pentru acest punct, foarte important. But we... Este o chestiune de maximum interes pentru noi și vom urmări cu mare atenție și rapoartele viitoare. Vă mulțumim pentru încercarea de a păstra acest model european, această abordare europeană, m-a surprins să aflu care sunt cifrele în Europa. Până la 9000 de decese în Statele Unite sunt 72.000 de decese pe an. Deci, o, o creștere considerabilă trebuie să că se întâmplă ceva. So now let's, let's, let's make it an additional minute of our time. We thank the interpreter. Încă un minut, spune domnul președinte, și mulțumește interpreților pentru că s-a depășit programul prevăzut. Avem un vot scurt, dar uh, un vot e un vot. Votăm uh, propunerea de recomandare referitoare la acordul dintre Uniunea Europeană și Muntenegru privind acțiunile întreprinse de Agenția Europeană de Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă, raportor Betina Volat. Înțeleg că e vorba de un singur amendament. Nu sunt amendamente, nu, votul final. Este un amendament, revine domnul președinte, un amendament din Rego de la GUE. Votăm amendamentul mai întâi și apoi proiectul de recomandare. Amendamentul îl votăm? S-a deschis votul? Avem un vot în plus de la PP și la fel un vot în plus de la GUE. E în regulă la PPE acum, unul în plus de la GUE. de la tehnic ni se spune că o cartelă, acum e bine, s-a eliminat una din cartele GUE. Închidem acum votul. 9 pentru, 44 împotrivă, 0 abținere. Amendamentul este respins. Votăm acum recomandarea în ansamblul său. În ansamblul ei închidem votul acum. S-a închis votul. 43 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Mulțumim doamnei Folat. Votăm a doilea proiect de recomandare, același lucru, tot cu un amendament merită a inversa recomandarea din partea GUE și apoi recomandarea propriu-zisă. E vorba de această dată de acordul dintre Serbia și Uniunea Europeană în ceea ce privește operațiunile desfășurate de Poliția de Frontieră și Garda de Coastă Europeană. Votăm recomandarea. Votăm amendamentul propus de GUE. S-a deschis votul. Închidem votul acum. 10 pentru 44 împotrivă, amendamentul este respins și acum votul final pe proiectul de recomandare. S-a deschis votul, s-a închis votul. 44 pentru 10 împotrivă se adoptă. Mulțumim doamnei Folat și domnul președinte mulțumește și interpreților. Ne reluăm activitatea la două și jumătate cu comis, doamna comisar Johansson. Ne vedem la două și jumătate, nu la trei, la două jumate. Mulțumesc!